Dear colleagues, please take a seat. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur să-l avem astăzi între noi pe președintele Comisiei de Afaceri Externe și Apărare a Knesetului, domnul Chahi Hanikbi. Împreună cu colegii săi din diferite grupuri politice, am avut deja o discuție foarte interesantă în prealabil. Cred că este un moment propice pentru a purta această discuție și că se încadrează foarte bine în contextul discuțiilor pe care le-am avut și în această dimineață cu ministrul de externe al Iranului, pentru că evoluția din uh, Orientul Mijlociu este de interes global și că modificările la nivel uh, strategic din Orientul Mijlociu ar putea avea consecințe dramatice și pentru Israel. Cu o delegație a Comisiei ne-am deplasat în uh, Egipt și am văzut ce consecințe ar putea exista și de cealaltă parte. În același timp însă ne îngrijorează anumite discuții care au loc și care ne creează senzația că soluția bistatală, care reprezintă o condiție prealabilă pentru negocieri ulterioare, nu mai este atât de credibilă și restaurarea credibilității ține și de Israel? iar începutul unor, unui dialog de pace în mediul în Orientul Mijlociu ar trebui să constituie și un element de echilibru. Astăzi, cu, ministerul, cu ministrul de externe al Iranului, am avut o discuție. Acest parlament consideră acordul nuclear ca fiind unul foarte important. Astfel, evoluția nucleară a Iranului este oprită, ceea ce este un progres, însă am vorbit la modul critic și despre rolul jucat de Iran în Orientul Mijlociu, în conflictul ăsta prin intermediari cu Arabia Saudită. Așadar, Vedeți că vedem lucrurile din toate perspectivele. Aștept cu interes discuția noastră și sper că va fi un pas înainte, pentru că, în pofida tuturor criticilor, și asta spun uh, în nume personal, toată critica pe care o avem vis-a-vis -vis de politica Israelului, precum și Israelul critică politica noastră, totuși, dacă mă uit uh, în contextul de acolo, Israelul este singura democrație din uh, regiune. Nu cunosc niciun fel de altă democrație în acea vecinătate și de aceea, în pofida tuturor criticilor, există și o simpatie de principiu cu un stat uh, sigur precum Israelul. Aveți cuvântul, domnule Hanitpi. Mulțumesc, domnule președinte. Sunteți un prieten de multă vreme al statului Israel și ca prieten uneori ne criticați, ne prezentați punctul dumneavoastră de vedere în mod foarte direct, dar și prietenos și apreciem acest lucru. Apreciem prietenia dumneavoastră și apreciem și invitația dumneavoastră să fiu prezent aici astăzi în fața acestei adunări foarte importante. Este o ocazie fără precedent de a purta un dialog, de a elabora în legătură cu anumite elemente importante pentru dumneavoastră și pentru Israel. Și, bineînțeles, să răspund la întrebări care sunt importante pentru dumneavoastră, să primiți un răspuns din partea noastră. Alături de mine se află prieteni din Parlamentul israelian. Suntem un delegație, o delegație de patru persoane, două din coaliția de guvernare, doi din opoziție. Raf Mihaili este de la Partidul Laborist, este șefa opoziției. Uh, whip în engleză, care înseamnă bici, nu are bici la dânsa. Uh, dar uh, are arme de a critica guvernul, dar astăzi alături de mine această misiune foarte importantă. Apoi îl avem pe domnul Iacov Peri, care e de mulți ani în serviciul securității Israelului, a fost ministrul științei și tehnologiei și parlamentar și membru al comisiei noastre. Mulțumesc, Iacov! și domnul Michael Orin, care a fost ambasadorul Israelului în Statele Unite a scris multe cărți și este un membru important al comisiei noastre și face parte din coaliția de guvernare dintr-un partid care se numește Colon. Și cu toții considerăm că facem parte din familia europeană. Împărtășim valorile europene, aspirațiile, viziunea, speranțele, frustrările Europei și nu doar la nivel ideologic. Suntem cu toții părinți sunt, uh, părinții noștri au venit din Europa, din Ungaria, din Elveția, din Polonia, ai lui uh, Michael din Ucraina și din Polonia. Tatăl meu a fost născut în Polonia. Și toți <laughs> și de aceea e atât de important pentru noi să uh, strângem relațiile între Israel și Europa. Știm ce este un selfie, când îți faci o poză cu tine, dar putem face și un selfie cu zona Israelului, Siria, Egipt, Liban, Palestina și Iran. Iată, aceștia sunt țările din regiunea noastră, țările din jurul nostru, Uneori suntem în conflict cu aceste țări, uneori um, avem relații pașnice. Deci, foarte pe scurt, voi analiza situația din vecinătatea noastră și voi face astfel uh, un selfie, un selfie al um, regiunii. Întâi, situația din Siria. Știți că în, Crisia, în, în, în Siria e haos, e criză. Uh, Ehm, și nu sunt multe speranțe deocamdată de rezolvarea situației, dar trebuie cumva să se pună capăt conflictului și noi, israelieni, încercăm să contribuim la cauza umanitară. Ne ocupăm de mii de sirieni care au fost răniți în război. Am uh, construit un spital de campanie la granița cu Siria. În fiecare zi, medici israelieni și infirmiere israeliene încearcă să salveze vieți. Deci, astfel putem contribui puțin la a aduce un pic de normalitate în această situație de conflict, de război, dar este doar o picătură într-un ocean de suferință. Acum, Egiptul. După cum știți, regimul din Egipt, după mulți ani de tensiuni între Egipt și Israel, înțelege că cea mai mare problemă a Egiptului nu e Israelul, ci terorismul radical al statului islamic, care uh, controlează și o parte din Sinai și face eforturi mari pentru um, a controla zona. Această organizație vizează și Israelul și noi încercăm să ajutăm pe cât posibil toate forțele care luptă împotriva statului islamic în uh, Sinai. Deocamdată războiul este un război, un conflict, un război continuu. Nu știm când egiptenii, egiptenii vor putea pune capăt, anihila această amenințare. Avem apoi uh, Libanul și știți problema Hezbollahului, uh, știți um, care este situația cu Hezbollahul în ultima decadă aproape, din, din 2011, Hezbollahul este uh, implicat în apărarea regimului lui Assad. Nu știm când se va termina războiul din Siria, nu știm când va a, va escada din nou conflictul între Israel și facțiunea șiită din Liban. Sunt uh, rachete, foarte multe rachete îndreptate spre Israel și nu știm, practic, ce se va întâmpla în viitor. Principala problemă care ne preocupă și sunt convins că prin cele mai mare parte din întrebări se vor referi la aceasta, uh, este conflictul cu Palestina. Din păcate, palestinienii sunt împărțiți. Pe de o parte există Hamasul și uh, jihadul islamic din Gaza. Am părăsit Gaza acum 10 ani sperând că astfel se deschide un nou viitor în relația noastră cu palestinienii. Am avut o inițiativă foarte curajoasă în 2006 uh, de Uh, retragerea unilaterală din Gaza. Am lăsat Gaza în, în mâinile autorității palestiniene, spăr, sperând că astfel se va înțelege că o astfel de măsură de uh, crearea încrederii va contribui la o mai bună comunicare între popoare. Din păcate, la puțin timp după retragerea noastră din Gaza, după ce 10.000 de israelieni au fost uh, 20.000 uh, de israelieni au fost expulzați și au fost distruse așezări. Hamasul a preluat aceste um, puterea printr-o lovitură de stat, a omorât oameni, le-au um, împușcat, le au aruncat pe fereastră, mulți au fugit în Israel sau în Cisjordania, și având în vedere că au avut trei, loc trei episoade uh, violente, practic Gaza a devenit un satelit al Iranului, s-au, s-au construit tuneluri, uh, s-au uh, instalat misile și așa mai departe și nu vedem încă posibilități de a se termina odată criza din Gaza și a se rezolva problema suveranității în Gaza. Abu Mazen este împotriva terorismului și violenței, deci este o altă facțiune palestiniană, îl credem. Și știm că dorește o soluție cu două state, că este de acord să adapteze soluția cu două state pentru două popoare. Deci, ă, statul israelian să fie statul poporului israelian și Palestina, statul poporului palestinian. Din aprilie 2014, de când Abu Masu a părăsit negocierile, încă până acum nu a revenit la masa negocierilor, deci situația e staționară, dar nu e cu adevărat staționară, ci se deteriorează. Pentru că se permit suferințe. Aceasta e situația în Israel. Au loc atentate teroriste aproape în fiecare zi, inclusiv astăzi. Mor civili și nu, uh, nu vedem un, uh, un viitor pozitiv. Acum, în legătură cu Iranul, domnul Zalif a fost în fața dumneavoastră astăzi, în această dimineață. Am auzit ce a spus în legătură cu legitimitatea proiectului evreiesc sau israelian nu e foarte diferit de ceea ce spunea Ahmadinejad, fostul președinte, atunci când era la putere. Ahmadinejad a, a vorbit despre lume fără proiectul sionist. Și Astăzi, în această dimineață, s-a făcut propagandă cam în aceeași direcție, poate cu, într-un mod mai politicos, mai rezervat. Nu știm cum va arăta viitorul relațiilor noastre cu Iranul, dar am fost uh, Uh, modul în care s-au terminat negocierile nu ne-a mulțumit, dar asta e situația, dar nu va dispărea din uh, istoria noastră, dumneavoastră și din istoria lumii. Ce se va întâmpla cu Iranul? Întrebarea este dacă Iranul va respecta acordul, ce se va întâmpla după 10 ani de la încheierea acordului. Iranul va reveni la ambițiile sale de a produce arme nucleare? Nu se știe. Viitorul va spune acest lucru. Eu mă bucur că vă aflu aici, în mijlocul dumneavoastră, azi, domnule președinte, și voi răspunde la orice întrebare a dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnul Preda. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule președinte al uh, Comisiei de Afaceri Externe din Knesset. Mulțumesc pentru prezență. Cred că este o idee foarte bună să ne întâlnim cu colegii parlamentari din Israel. După cum s-a spus, țara dumneavoastră e un partener important al UE într-o regiune cu foarte multe tulburări. Președintele comisiei noastre a spus-o, sunteți singurul stat democratic din regiune și cred, și de altfel am și spus-o în repetate rânduri în Parlament, că prea adesea suntem nedrepti, eh, exagerând eh, criticile la adresa dumneavoastră și chiar mi s-a părut eh, foarte nepotrivită decizia recentă de etichetare a produselor, ceea ce a pus gaz pe foc la tensiuni deja existente. Aș avea două întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, în legătură cu o posibilă reluare a relațiilor cu Turcia, ambasadorul dumneavoastră prezent aici m-a Uh, primit de mai multe ori și de câte ori ne-am văzut, am pus aceeași întrebare. Când se prevede reluarea relațiilor cu Turcia? Ne puteți da informații pe acest uh, subiect? În al doilea rând, aș vrea să știu dacă după evoluțiile recente din dosarul uh, nuclear iranian, și anume, dată fiind atitudinea Consiliului European din ianuarie, Reticențele dumneavoastră față de acordul realizat anul trecut s-au mai înmuiat? Verificările făcute de Agenția Internațională a Energiei Atomice v-au uh, dat mai multă încredere în acordul adoptat sau sunteți iarăși foarte sceptici față de acest acord? Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Can. Vă rog să vorbiți un minut și jumătate, maxim două minute, pentru că pe la ora 16 trebuie să îl uh, primim pe uh, reprezentantul ONU. Vă rog, domnul Can. Mulțumesc, domnule președinte. Aici sunt. Aici sunt. Aș uh, dori să mă refer la chestiunea Palestinei. Știm cât de dificilă e situația în întregul Orient Mijlociu, dar știm de asemenea că problema palestiniană este una dintre cele mai vechi din acea zonă, dintre cele mai vechi probleme nerezolvate. Eu uh, sunt membru al delegației uh, cu statele din Golf și am fost acolo, am discutat cu mulți oameni și problema terorismului este una primordială unul din lucrurile pe care le-am auzit în permanență de la liderii uh, statelor din Golf este că uh, cea, cel mai important ar fi să rezolvăm problema Palestinei, pentru că astfel s-ar uh, potoli multe alte tensiuni și că cel mai mare câștigător ar fi Israelul și, sigur, și restul regiunii. Deci, ce am mai putea să mai facem în plus ca să ne asigurăm că se găsește o soluție, că se obține o rezoluție, pentru că eu mă ocup de mult timp uh, de situația evreilor din Marea Britanie și știu cu siguranță că noi am avea de câștigat, deci uh, mă interesează mult. În al doilea rând, în legătură cu Siria, situația din Siria se înrăutățește pe zi ce trece. Știm ce interes au rușii acolo. Care credeți că e interesul iranianilor? iranienilor? Ce încearcă ei să rezolve acolo? La Iranien mă refer. Uh, thank you, uh, Mr. Chairman. Uh, Mulțumesc, spune domnul Tanak. Bine ați venit, domnule Hanegbi. Suntem, uh, sunt reprezentant al grupului ECR, al conservatorilor și reformiștilor și țin, țin ca și grupul meu foarte mult la Israel. Am două întrebări. În primul rând, în această dimineață, coincidența face că ne-a vizitat um, ministrul de externe Zarif al Iranului și am pus câteva întrebări, în special una referitoare la rezoluția 1929 a Consiliului de Securitate al ONU și chestiunea rachetelor balistice ale Iranului, inclusiv um, o, um, un tip de misilă nucleară care este interzisă de această rezoluție. Nu mi-a răspuns în niciun fel la întrebare. Așadar, cred că trebuie să fim foarte suspicioși în ceea ce privește intențiile Iranului pe termen lung cu privire la respectivul tip de tehnologie balistică. Și până la urmă se pune întrebarea de ce au nevoie de fapt de uh, misile cu bătaie lungă, fiind de fapt o putere regională. O altă întrebare foarte dificilă este una legată de Siria. Putin bombardează acum uh, infrastructura civilă din zona Alepului și mi se pare că nu încearcă doar să distrugă principalele puncte forte ale rebelilor neislamiști, armata uh, siriană de opoziție și că încearcă și să mărească numărul de refugiați, să adâncească criza refugiaților pentru a destabiliza și mai mult întreaga Uniune Europeană. Poate că atunci când în țara mea se va ține un referendum, Putin va încerca să manipuleze un vot pentru Brexit. Pentru că creșterea numărului de migranți în Mediterană va face ca britanicii să-și dorească să iasă din Uniunea Europeană și mai mult. Și cred că agenda lui Putin e una sinistră, dar cred că se încearcă și să fie distruși luptătorii de mijloc, dacă pot să le spun așa, cei care nu sunt extremiști și ca până la urmă să se aleagă între uh, Assad și Rusia pe de-o parte și ISIS de cealaltă parte și Occidentul să fie obligat să aleagă. Ce ne-ați sfătui dacă ar fi să fim obligați la această alegere? Thank you, Chair. Mulțumesc. Spune domnul Austrevicius. Bine ați venit la Parlamentul European, domnule președinte. E foarte important să avem acest schimb de opinii. Aș dori să salut Israelul ca democrație funcțională și stabi, stat stabil în regiune. E foarte important să avem un exemplu pozitiv care sperăm ca într-un viitor nu atât de îndepărtat să fie urmat și de vecini. E foarte important ca situația să fie susținută. După cum au spus și unii colegi, nu sunt convins că cunoaștem care este interesul uh, implicării ruse în Siria. Eu nu văd niciun fel de uh, scop să, dis să distrugă Siria, să distrugă opoziția din Siria sau să creeze ceva în regiune. M-ar interesa cum uh, priviți dumneavoastră interesul să zicem sincer, al unor anumite puteri, cum ar fi Rusia, în procesul de pace din Siria. Nu știu, am văzut că au fost peste 1600 de zboruri în câteva săptămâni, că au fost bombardate școli și spitale și mi se pare că așa mai degrabă crezi o catastrofă decât să rezolvi situația luptelor actuale. Apoi, implicarea tot mai mare a statelor din Golf. Cum uh, o priviți? credeți că ar putea schimba situația din Siria? Mă gândesc la desfășurarea de trupe de avioane de război în Turcia, de exemplu. Mulțumesc. Sacorafa. Doamna Sakorafa. Domnule Hanegbi, statul Israel a fost creat de cei care au câștigat al doilea război mondial și a fost recunoscut de ONU prin uh, rezoluția 181 din 49, cu frontiere clare. Astăzi, negocierile de pace, la care contribuie și Uniunea Europeană, prevăd crearea două state independente în limita frontierelor din 67. Cu toate acestea, luna trecută, Israelul a continuat uh, instalarea de uh, colonizatori în uh, Cisjordania, trecând cu vederea recomandările internaționale și fără să țină cont de structurile umanitare ale UE, uh, pentru că domnul Netanyahu a spus că acelea sunt ilegale. Încă o dată, săptămâna trecută, fără niciun fel de justificare, s-a interzis intrarea în fâșia Gaza unei delegații a Parlamentului European. Ceea ce s-a mai întâmplat nu este prima dată și nu e vorba doar de delegații ale Parlamentului European, e vorba și de reprezentanți ai uh, Amnesty International, uh, raportor ONU, reprezentanți ai uh, Comisiei pentru Drepturile Omului a ONU. A ONU. Vreau să vă întreb care sunt granițele statului pe care îl reprezentați aici. În al doilea rând, recunoașteți că Uniunea Europeană finanțează structuri legale? În al treilea rând, în ce bază interzice statul dumneavoastră intrarea în fâșia Gaza, în Cisjordania și în uh, Ierusalim Est a anumitor delegații? Și o întrebare uh, personală. Eu am un pașabort palestinian care îmi permite să um, călătoresc peste tot în lume. Mă lăsa să intru în Israel cu el? Domnul Brock, am să vă tai microfonul pentru că vreau să dau și colegilor din Israel șansa să spună ceva. Domnul Adactus, acum forgotten. Yeah, Mr. Cava first. Ba nu, domnul Cava mai întâi. Thank you, Chairman. For the first... Domnul Carver. Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit comentariul dumneavoastră că Israelul este singura democrație din Orientul Mijlociu și sunt de acord pentru prima dată de când sunt în Parlament cu dumneavoastră. Eu cred că este un motiv ca noi toți, indiferent de grupul politic, să susținem uh, Israelul. Uh, domnule Hanerbi, shalom aleikum, vreau să vă spun că eu susțin Israelul și regret unele contradicții uh, exprimate de instituțiile europene recent doar acum două săptămâni la Strasburg am vorbit despre finanțarea UE de către UE a unui ONG care este periculos pentru palestinieni. Aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră, uh, ce, cum credeți că văd producătorii israelieni chestiunea etichetării care poate să dăuneze vânzării produselor lor? De asemenea, cum uh, privește Israelul situația celor care susțin cauza palestiniană, dar uh, refuză să vadă că Hamasul cere distrugerea statului Israel și că nu este posibilă o soluție. Îmi amintesc cuvintele președintei Golda Meir, care spunea că dacă arabii și-ar lăsa deoparte armele, n-ar mai exista război. Dar dacă evreii ar lăsa, ar renunța la arme, nu ar mai exista Israelul. Mulțumesc. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Spune domnul Adactuson. Bine ați venit la Parlamentul European. O întrebare succintă. După cum știți, există multe interese comune ale Israelului și ale Uniunii Europene. Printre cele mai vizibile este lupta împotriva terorismului. Israelul este înconjurat de uh, organizații teroriste, Hamas, Hezbollah în Liban, Al-Qaeda, uh, ISIS în Siria și așa mai departe. Așadar, vreau să vă întreb cum ne putem uh, spori cooperarea în ceea ce privește combaterea terorismului și ce putem învăța din experiența dumneavoastră uh, în legătură cu acest subiect atât de important. Mulțumesc! Euh, Domnule președinte, aici sunt. Mulțumesc pentru prezență și aș avea trei întrebări. În primul rând, uh, eu sunt de la uh, Socialiști și Democrați și ne-am întâlnit cu un coleg al dumneavoastră care avea propuneri foarte interesante legate de pacea între Israel și Palestina. Domnul Bar, de el e vorba, dorea, de exemplu, să permită consolidarea autorității palestiniene, pentru că aceasta să devină un partener credibil. Aceasta ar fi prima întrebare. Credeți că ar merge? În al doilea rând, Franța a asumat o inițiativă de a crea la ONU un quartet extins la statele arabe și sunt uh, parteneri care ar fi de acord. Ce părere aveți despre această inițiativă? În al treilea rând, Muhammad Sis, regele Marocului, este pe cale de a organiza o întâlnire între Mahmoud Abbas și uh, domnul Netanyahu pentru a relansa procesul de pace. Și asta sub uh, oblăduirea președintelui Federației Internaționale Evreilor Marocani. Ce părere aveți? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Tucelo, care este președintele delegației noastre. Sí, grazie. grazie. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și deputaților din Knesset care au venit astăzi pentru această discuție cu Parlamentul nostru. În fiecare zi în Europa se consumă acte de antisemitism, datorită indiferenței generale din Europa. Acum câteva luni, Il Guardian a publicat un anunț a circa 300 de academicieni englezi care invitau la boicotarea universităților israeliene s-au finanțat cu 400.000 de euro un libret denumit terorism și apartheid, în care Israelul era acuzat de apartheid. Iată că în Europa sunt comise acte de antisemitism într-o indiferență generală, fără a înțelege că antisemitismul este mama oricărei forme de terorism. Și mă întreb, cum se schimbă percepția Europei față de Israel de fiecare dată când uh, se vorbește de uh, acte de boicotaj față de Israel. Dankeschön. Well, it is a great, uh, okay. Domnul Weigel, mulțumesc. Este o ocazie extraordinară să avem posibilitatea unui astfel de schimb de opinii. Bun venit așadar și din partea mea. Ar fi bine să avem mai multe astfel de întâlniri directe între parlamentarii din Knesset și Parlamentul European. Pentru că dacă nu se creează neînțelegeri, în special dacă într-anumite situației avem o atitudine critică. Eu sper că înțelegeți că majoritatea dintre noi suntem prieteni ai țării dumneavoastră și ne îngrijorează situația de securitate din țara dumneavoastră. De aceea ne implicăm și în chestiuni care dumneavoastră nu vă plac. Am, îmi dau seama că ați fost și ministru de justiție în țara dumneavoastră. Israelul este o țară care găzduiește 6000 66 de deținuți de diferite capacități, printre care 700 de minori. Circa 580 de deținuți administrativi. Dacă, venim, dacă vorbim cu persoane care vin uh, să discute cu noi din țări mai puțin democratice și discutăm cu ei chestiuni care vizează 5, 6, 10 deținuți. În cazul dumneavoastră sunt șase mii. Ce aveți de gând cu ei? Ce se va întâmpla cu cei 700 de copii care sunt acum în închisoare? Cum ar putea oare ei să devină prieteni ai țării uh, dumneavoastră sau prieteni ai copiilor dumneavoastră? Mulțumesc! Thank you very much, Chair, for your flexibility. I appreciate that. Uh, uh, thank you. Domnul Mezeric, mulțumesc, domnule președinte, pentru flexibilitatea de care dați dovadă. Domnule președinte, eu uh, sunt un mare prieten al păcii din Orientul Mijlociu. Totuși am o sigură întrebare legată de Siria. La sfârșitul decembrie am înțeles că sau am aflat despre o întâlnire directă între domnul Netanyahu și președintele Putin. Există și alte discuții de rang mai scăzut uh, între Israel și Rusia cu privire la Siria, dacă ne-ați putea oferi informații în acest sens. Mulțumesc foarte mult, domnul Freud. Este o coincidență că ne întâlnim acum aici, pentru că tocmai uh, am uh, revenit ca membru a Delegației pentru Palestina din teritoriile ocupate, unde săptămâna trecută am fost într-o deplasare de 5 zile. Și, practic, nu am vorbit cu israelieni decât cu ONG-uri. Sunt totuși câteva întrebări pe care doresc să vi le adresez și, din motive de timp, doar două. Liderii politici de acolo ne-au spus că există șanse mari ca Hamas și fata care discută la Doha, să găsească un numitor comun și să formeze un guvern de unitate. Care este poziția Israelului vis-a-vis -vis de un guvern de unitate? Și a doua întrebare, vis-a-vis -vis de experiența din teren, câteva sute de uh, persoane locuiesc în uh, așezările izraeliene din teritoriile ocupate și vor acapara tot mai mult uh, pământ, ceea ce va face ca terenurile palestiniene să fie separate de așezările izraeliene de acolo și practic nu va exista un teren viabil pentru un stat palestinian în acea regiune. Mulțumesc, domnule Nevi și delegației dumneavoastră. Aș avea o întrebare legată de procesul de pace cu Palestina. Lucrurile Uh, pe care le-ați prezentat dumneavoastră ați făcut-o oarecum uh, simplist, în alb și negru. Uh, noi trebuie să facem nu știu ce pentru a forța Rusia, dar extinderea acestor așezări ilegale este vina dumneavoastră și și Uniunea Europeană și fratele dumneavoastră mai mare, Statele Unite, au condamnat acest lucru și dumneavoastră nu ați ținut cont de acest lucru și acest sistem de detenție administrativă înseamnă că rețineți oameni împotriva voinței lor și încălcați statul de drept. Peste mm, sau câteva sute de copii deținuți care sunt uh, expuși uh, altfel și violențelor. De asemenea, am fost într-o așezare a Națiunilor Unite în zona de graniță și și acolo violența a dus uh, la multe victime. Aveți un sistem de apartheid în uh, fâșia Gaza. Dețineți controlul pe teren și în aer și nu permiteți accesul delegațiilor parlamentare. Ce vreți de fapt să faceți pentru a ajunge la un proces de pace real? Thank you all very much. We are not deterred by... Mulțumesc foarte mult. Nu ne uh, sperie întrebările în care se formulează și critici, pentru că credem că este cea mai bună manieră de a, a uh, face ca noi să vă înțelegem mai bine, dumneavoastră să ne înțelegeți mai bine atât pentru cei care se consideră prieteni ai Israelului, dar și pentru cei care nu se consideră prieteni, au dreptul să ne provoace cu întrebări mai dure. Sunt 30 uh, de întrebări, n-am să mă refer în speță la fiecare dintre acestea, însă vis-a-vis -vis de cele trei chestiuni majore care au fost uh, ridicate în discuție în aceste întrebări. Am să încep cu cea mai emoțională și anume chestiunea Palestinei. Și vreau să vă spun că noi toți am luptat pentru Israel în bătălie, în luptă. Și avem și fii care au luptat în uh, războaie fiul meu a luptat în fâșia Gaza și la fel și copiii ai colegilor mei. Nu există niciun fiu al Israelului care să nu facă tot posibilul pentru a ajunge la pace cu Palestina. Cred că am dat dovadă de acest lucru cu Egipt și cu Egiptul și Iordania. Care, țări care în 48, în 5-7 au uh, stins viețile multor uh, izraelieni. Însă, de îndată ce am avut un lider în cadrul națiunilor arabe care să poată face pace cu noi, să ne aducă pacea, am uh, decis să uh, avem o abordare pragmatică, să acordăm Sinaiul Egiptului, iar cu Iordania nu a fost o chestiune teritorială teritorială. Am acceptat multe din solicitările lor și trăim în pace deja de decenii, peste 40 de ani în cazul Egiptului, peste 20 de ani cu Iordania. Nu ne-am dori nimic altceva decât ca peste 20 de ani să vină aici un reprezentant al Israelului care să vă spună că trăim în pace deja de 20 de ani cu palestinienii. Nu este doar un vis. Nu doar palestinienii plătesc un preț enorm pentru acest conflict, ci fiecare dintre noi, nu doar în viață. E vorba de viața cotidiană, care trăim cu teamă, în nesiguranță. Știți ce se întâmplă atunci când oameni sunt înjunghiați pe stradă sau au loc atacuri cu bombă. Dar trebuie să înțeleagă toată lumea că mâine ar putea fi oricine în locul nostru. Cum am reușit aceste acorduri de pace cu regele Hussein din Iordania și cu președintele Egiptului pentru a înlătura orice frustrare, orice dispută și pentru a găsi un numitor comun și a face compromisul necesar, compromisul pe care îl solicităm și palestinenzilor. Și nici un lider al palestinenzilor, palestinienilor nu a acceptat uh, vreodată termenii noștri. Poate că nu vor să spună acest lucru, poate le teamă să moară. Liderii din Israel și din Egipt au plătit prețul ultim pentru pace, uh, Rabin și Sadat. <clears throat> De aceea înțeleg și uh, pe palestineni atunci când nu pot să renunțe la acest drept de reîntoarcere. Pentru că odată ce își vor da seama că acest vis nu poate fi implementat și că nici prietenii noștri din stânga nu le vor permite un tratat uh, în baza căruia sute de mii de palestinieni se întoarcă la locurile vechi și că problema refugiaților va fi rezolvată în statul palestinian ceea ce va constitui 99,99% ,99 din tratat. Toate celelalte chestiuni sunt chestiuni tehnice. Unde va fi granița, ce așezări vor face parte din schimbul de terenuri, cu, cum va fi tratat uh, Ierusalimul, fără a împărți orașul uh, care este sfânt pentru atâtea religii fără a avea un nou Berlin. Toate aceste chestiuni sunt uh, rezolvabile, însă ei trebuie să înțeleagă că nu, vom, uh, nu le vom permite palestinienilor să se reîntoarcă în granițele dinainte de 67. Trebuie să înțeleagă acest lucru. Trebuie să facă acest compromis major. Și dacă Parlamentul European, Uniunea Europeană, lumea ne va permite să convingem, să-i convingem pe palestinieni că trebuie să treacă prin această metamorfoză, atunci se va împlini un vis și pentru mine. Am crescut uh, în cadrul unui grup de luptători care în parte au fost uh, condamnați la închisoare sau uh, reîntors, au luptat din tranșee și au acceptat că Israelul este Israelul cel mare, dar au renunțat uh, la acest vis pentru că nu putem să ne impunem atâtor milioane de palestinieni. Va exista un stat palestinian și Israelul se va retrage. Vom decide unde va fi frontiera în baza principiilor de securitate, dar ei trebuie să ne convingă că vor să trăiască în pace cu noi. Asta este principala chestiune. Atunci îi vom putea ajuta. Nu să le spunem cu decizii cu privire la ICC, cu etichetarea produselor. Practic, le spuneți că așa Uh, se obține statul palestinian în loc să facă compromisuri cu statul israelian. Și nu înțeleg de ce uneori liderii dumneavoastră nu înțeleg acest lucru, pentru că nu doar că nu contribuiți la procesul de pace, ci le reduceți motivația de a ajunge la pace cu noi. Și cred că a sosit momentul avem un lider, Abu Mazin, care înțelege acest lucru, poate nu e suficient de puternic cât ar trebui să fie, dar și liderii noștri uneori nu sunt uh, uh fel de puternici pe cât ar trebui. Și atunci, uh, dacă vor înțelege acest lucru, veți putea să vă folosiți pașaportul și să mergeți oriunde în Israel. Despre minorii din uh, uh închisori uh, nu sunt copii nevinovați. Au, de multe ori au omorât deja cetățeni izraelieni. Însă, încă o dată, vrem să stăm la masă cu verii noștri palestineni și să discutăm, să găsim un compromis, astfel încât să găsim o uimitoare soluție pentru popoarele noastre. Și, înțeleg că timpul este limitat, și n-aș vrea să intru în toate detaliile acordului GPCOA. În orice caz, trebuie să se prevină orice încălcare a acestui acord nuclear. Iranul ne tot testează cu noi interpretări vis-a-vis -vis de angajamentele lor. Și ceea ce numesc ei interpretare, de fapt, este o încălcare și de uh, fiecare dată când are loc o încălcare trebuie să fim uniți. Și în ultimul cuvânt cu privire la Rusia și Siria. Dacă aș avea un vot, mi-aș dori ca Assad să părăsească Siria. Cred că este responsabil pentru moartea a 450.000 de oameni, pentru strămutarea multor oameni și a sute de mii de refugiați. Cred că o Sirie democratică trebuie să se bazeze pe forțe tinere, noi, care și cred că acest lucru uh, va duce și la Uh, o situație în care Siria să nu mai poată fi manipulată de Hezbollah și de Iran și va aduce un viitor bun pentru poporul din Siria. Și vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Thank you very much for this interesting debate. It was very helpful for us. Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere interesantă, a fost foarte utilă pentru noi. Cred că se impune să o continuăm și data viitoare vom gestiona situația mai bine, astfel încât și colegii dumneavoastră din Knesset să poată interveni. Data viitoare cred că ar fi bine să uh, gestionăm lucrurile într-o manieră mai parlamentară. Uh, e vina mea pentru că eu consider că un astfel de schimb de opinii este util pentru ambele părți. Mulțumesc, vom reveni cu plăcere. Da, și vă amenințăm că s-ar putea să venim și noi la dumneavoastră. Ladies and gentlemen, please take your... Doamnelor și domnilor, vă rog să vă ocupați locurile. I now have the great pleasure. Acum este o plăcere pentru mine să urez bun venit în mijlocul nostru domnului Mogan Sliketoft, președintele adunării generale ONU. Unii dintre noi s-au întâlnit cu dumneavoastră la New York în noiembrie anul trecut, cu ocazia vizitei noastre la adunarea generală a ONU și mă bucur că putem continua discuțiile noastre. Dar chiar dacă nu putem să creăm atmosfera atât de plăcută pe cât ați creat dumneavoastră, creat-o dumneavoastră uh, la New York. Um, pentru noi, adunarea generală ONU este o platformă foarte importantă pentru a rezolva probleme globale. Parlamentul European uh, sprijină rolul proeminent al unor organizații uh, Uh, regionale și în acest context consider că statutul de observator al UE la a avut un efect pozitiv pentru a obține consensul și pentru a promova prioritățile și pentru a coordona politicile statelor membre ale Uniunii Europene în cadrul adunării generale ONU dezbaterile tematice din adunarea generală sub conducerea dumneavoastră care vor avea loc în următoarele luni reflectă prioritățile Uniunii Europene, concentrându-se pe a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă, de pace și de securitate și mai ales operațiunile de pace ale ONU și arhitectura de construire a păcii și situația femeilor și rolul ONU în domeniul drepturilor omului. Este o sesiune comună Comisia pentru Dezvoltare. Avem timp limitat la dispoziție. Voi da cuvântul domnului vicepreședinte Ponga, care se află alături de noi. Merci, monsieur le président, cher collègue Brock. Dragi colegi, doresc să mulțumesc excelenței sale președintele Mogens Lichetoft pentru că ia cuvântul în fața comisiilor noastre azi, aici. Îmi doresc să vă prezint scuzele doamnei președinte Linda McCavan, care nu poate fi alături de noi în această dupămasă. Comisia pentru Dezvoltare acordă importanță deosebită lucrărilor pentru aplicarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, ODD, și elaborarea unor indicatori care e în curs și care sperăm vor fi prezentate luna martie. Comisia noastră a contribuit activ la definirea poziției Uniunii Europene în negocierile obiectivelor de dezvoltare durabilă și a fost prezenți la New York în septembrie anul trecut la summitul la care s-au adoptat cele 17 obiective. Ne angajăm să contribuim la succesul acestei agende pentru 2030 în domeniul dezvoltării durabile și ne bucurăm de subiectele alese pentru dezbatere tematice la nivel înalt, faptul că sunt uh, un număr limitat și o monitorizare a angajamentelor va fi lansată la prima dezbatere din aprilie. Uniunea Europeană și Parlamentul European trebuie să aibă un rol proactiv, să definească mai precis cum trebuie să reflecte obiectivele de dezvoltare durabilă în politicile interne și externe ale Uniunii vizita subsecretarului general și consilierului special pentru Agenda 2030, domnul Navarro, care a avut astăzi discuții cu dintre colegii noștri și cu Comisia Europeană și vizita dumneavoastră aici, la reuniunea comună a comisiilor noastre, domnule Lichetoft, sunt foarte utile pentru a încuraja instituțiile europene să promoveze această agendă ambițioasă. Vă mulțumesc! Mulțumesc că aveți cuvântul, domnule președinte. Mr. Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru ocazia oferită. Stimați deputați, pentru onoarea pe care mi-o faceți să mă adresez dumneavoastră aici, în calitate de prim președinte danez al Adunării Generale ONU. În prima jumătate a anului acesta, ca președinte, m-am confruntat cu contradicții importante în activitatea noastră. Am luat decizii importante, majore, privind dezvoltarea durabilă și lupta împotriva schimbărilor climatice în ultimile șase luni, dar în același timp observăm că lumea dă înapoi apar mai multe conflicte, catastrofe umanitare, valuri de refugiați și Europa se confruntă de asemenea cu aceste probleme. În toate aceste evenimente există elemente, evoluții pozitive sau negative. Noi avem o istorie comună, valori comune și sunt sigur că avem uh, un destin comun. Oportunitățile pentru Națiunile Unite sunt oportunități și pentru Uniunea Europeană. Pe, în ceea ce privește foaia de drum pentru 2030 pentru dezvoltarea durabilă a fost o decizie revoluționară pentru viitorul omenirii. În unanimitate, 193 de țări au stabilit un cadru pentru a schimba prosperitatea oamenilor pe planetă și pentru a promova pacea. Toți împreună am hotărât ca schimbările de care avem nevoie implică transformarea structurilor economice, sociale și de guvernământ în societățile noastre de azi. O parte din această transformare a fost eliber, eliberată în uh, detaliu în acordul privind climatul de la Paris. Și acesta a fost un salt înainte major într-o dezbatere existențială pentru noi toți. Ambele acorduri, acordurile privind obiectivele de dezvoltare durabilă și privind schimbările climatice, arată cât de importantă și valoroasă este contribuția Națiunilor Unite și, chiar dacă unii nu sunt de acord, demonstrează și interdependența care ne definește lumea de azi. Dar dacă aceste acorduri vor însemna ceva, trebuie să acționăm acum, trebuie să folosim ocazia oferită de adoptarea acestor uh, uh, acorduri pentru a încuraja investiții în acest sens, atât în Europa cât și în lume. Începem pe o bază solidă. Obiectivele de dezvoltare ale mileniului au adus deja ameliorări importanțe ale dezvoltării umane și a arătat că comunitatea internațională poate să facă multe dacă este unită în slujba unei cauze comune. Solidaritatea în Uniunii Europene și a statelor membre pentru a sprijini obiectivele de dezvoltare durabilă a fost crucială și trebuie să fim mândri de aceasta. Și când vine vorba de trecerea la o economie cu emisii scăzute, mai rezilientă, Europa arată deja calea și s-au alăturat multe țări, companii private, primările unor orașe și societatea civilă. Acum trebuie să promovăm obiectivul ODD-urilor, să creăm structura necesară, va costa mii de miliarde de dolari investiți în mod durabil. Deci, de asemenea, drepturile femeilor și ale fetelor, să luptăm împotriva stereotipurilor de gen, Trebuie să radicăm sărăcia extremă și să reducem inegalitățile. Trebuie să facem ceva pentru a lupta împotriva evitării plătirii taxelor și trebuie să ajutăm mai mult țările cele mai puțin dezvoltate. Și pentru a încuraja pacea în societate, trebuie să luptăm împotriva excluziunii, să luptăm pentru protecția drepturilor civile și politice și să insistăm ca instituțiile să fie eficace și inclusive. Transformările necesare nu vor putea fi făcute doar de guverne. O mare parte din investițiile în surse de energie durabile și în infrastructură trebuie să vină din surse private, de la companii, de la fonduri de investiții sau fonduri de pensii. Și guvernele trebuie să creeze pentru asta cadrul necesar uh, pentru ca piețele să funcționeze, inclusiv cadrul de impozitare care să promoveze investițiile ecologice, care trebuie să fie investițiile cele mai sigure și mai bune, nu doar pentru oameni, dar și pentru întreprinderi, aici și acum. Deci avem multe de făcut și cred că putem să facem toate aceste lucruri. Noi vom insista, eu voi, voi, voi promova aceste priorități pentru a se avansa mult mai repede decât acum 15 ani, când am început cu obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Dar contradicțiile la care am făcut referire la început sunt în așa fel încât aceste, acești pași înainte făcuți anul trecut au avut loc într-un context de crize globale din ce în ce mai grave. Ne confruntăm cu o situație foarte dificilă de criză umanitară. Ne confruntăm cu uh, extremist violent, uh, au fost uciși oameni în întreaga lume în mod violent, civili și, de asemenea, apar uh, epidemii, atacuri în spațiul cibernetic, dar și uh, mai multe conflicte, conflicte clasice armate, mai ales conflictul din Orientul Mijlociu, dar și din zone ale Africii, au consecințe foarte tragice pentru milioane de oameni. ONU și sistemul multilateral în general nu acest lucru nu înseamnă că ONU și sistemul general au, nu, nu, nu reușesc să, să facă față situației sau sunt un eșec. Chiar dacă situația nu e roz, uh, trebuie să facem mai multe eforturi. Ne gândim aici la conflictul sirian, chiar dacă unele țări au mai multe responsabilitate în acesta, situația actuală arată unele dintre slăbiciunile abordării noastre colective, mențiunea pății și securității. Suntem incapabili să controlăm escaladarea eh, tensiunilor înspre conflicte și să promovăm soluțiile pașnice de care avem atâta nevoie. Arată de asemenea că nu suntem capabili să organizăm o reacție umanitară masivă. Mii de mm, sirieni eh, suferă din cauza bombardamentelor, mulți încă nu beneficiază de asistență, oamenii mor în fiecare zi, încercând să-și asigure un viitor mai sigur în Europa și milioane de refugiați nu au speranță. Și în acest context este absolut crucial să folosim summitul umanitar mondial din mai și dezbaterea la nivel înalt pe care o organizez în iulie privind drepturile omului cu guverne și, alte, și în legătură cu alte uh, chestiuni umanitare și summitul din septembrie în adunarea generală ONU pentru a discuta problema migrației și a refugiaților pentru a găsi soluții mai credibile, mai echitabile și mai durabile la criza umanitară, adică mult mai multe fonduri, inclusiv în zonele în care există refugiați și persoane deplasate care nu ajung în Europa. Deci avem nevoie de acorduri globale mai bune privind relocarea a venit vremea să reafirmăm normele care, pe care am fost de acord să le respectăm cu toții pentru a proteja lumea și drepturile omului, drepturile umanitare și dreptul refugiaților. Lumea are nevoie de o Europa care să arate calea, să aibă un rol de lider. Criza actuală a refugiaților este fără precedent ca dimensiuni reprezintă provocări pentru multe state membre în Europa și a răspândit panica și temerile în multe capitale europene și în rândul populației europene în general. Dar incapacitatea noastră de a găsi soluții pune în pericol vieți și um, distruge legătura care a unit Europa până acum. Deci neîncrederea între statele membre și în rândul populației e în creștere și sper că liderii noștri și acest Parlament va găsi modalități de a redescoperi și a reimpune valorile care ne-au unit în ultimii 60-70 de ani. Doamnelor și domnilor, când ONU își sărbătorește a 70 aniversare, e clar că trebuie să evolueze pentru a face față provocărilor prezentului. În calitate de președinte al adunării generale, prin cele trei dezbateri tematice la nivel înalt din aprilie, mai și iulie, cer statelor membre și altora să se gândească la ce trebuie să se schimbe pentru a se ameliora pune aplicarea obiectivelor de dezvoltare durabile, capacitatea ONU de a menține pacea și securitatea și capacitatea ONU de a proteja, de a oferi sprijin umanitar și de a proteja drepturile omului. Dacă reușim să facem această schimbare, acesta va fi esența mandatului care va fi transmis viitorului secretar general al ONU, care va fi numit mai târziu anul acesta. Ea, cred, pentru că cred că a venit vremea să avem un secretar general femeie, va ajuta ONU să se reînnoiască. La anul, pentru prima dată, adunarea generală ONU va avea un rol mai proeminent în selectarea și numirea, deci anul acesta, pentru prima dată, va avea un rol mai proeminent în numirea um, acestei personalități și în următoarele luni vor avea loc uh, dialoguri informale între candidați și membrii ONU pentru a face procesul mai transparent și pentru a ne asigura că cel mai bun candidat posibil va conduce Națiunile Unite în următorii ani. Sunt doar unele dintre aspectele care preocupă adunarea generală ONU, dar voi încheia cu un mesaj din inimă în calitate de fost președinte al Parlamentului danez și ca cetățean european mândru. De unde mă aflu azi aici, văd că Uniunea Europeană continuă să joace un rol cheie în comunitatea internațională a națiunilor, dar tensiunile actuale și diviziunile actuale pot să sumineze reputația ei și posibilitatea ei de a acționa și până la urmă influența Uniunii Europene. Doar Europa puternică și unită, care își respectă valorile, poate să ajute lumea să facă față provocărilor numeroase cu care ne confruntăm azi. De aceea sper că cu toții veți coopera cu noi la ONU pentru a obține, pentru ca această Europa unită să aibă din, rol, din nou un rol de prim ordin. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o să mă adresez dumneavoastră azi aici. Thank you very much. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, mai ales pentru ultimele fraze. Cred că ne aflăm într-un moment foarte periculos și s-ar putea să pierdem tot ce am realizat în ultimii 50 de ani. Trebuie să avem curajul să fim uniți și să găsim soluții comune la aceste provocări. Vă mulțumesc că ați amintit acest lucru. Vreau să vă rog să ținem un minut de reculegere, pentru că am fost anunțat că un fost secretar general al ONU, Butros Butros Gali, a murit. Vă rog să vă ridicați în picioare. Thank you very much. The floor has now Mr. Preda. Dăm cuvântul domnului Preda. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voilà, monsieur le... Voilà, je suis là. Aici sunt, aici sunt. La dreapta dumneavoastră. Bonjour. <laughs> Euh, Bună ziua, mulțumesc pentru prezență. E o plăcere să vă avem alături de noi și mulțumesc pentru intervenție. Aș vrea să vă spun în primul rând că în munca noastră la Parlament am susținut constant ideea unei reforme aprofundate a ONU, inclusiv uh, revitalizarea rolului adunării generale, în așa fel încât aceasta să-și asume un rol de coordonare mai puternic al acțiunilor acestei organizații. Și mă întreb cum priviți dumneavoastră această chestiune a reformei pe acest subiect. În al doilea rând, eu sunt și membru al Comisiei pentru Dezvoltare, pe care o reprezintă și colegul nostru, și sunt de asemenea și raportor uh, la aceste politici pentru dezvoltare și aș vrea să știu dacă această chestiune, coerența politică pentru dezvoltare, apare la uh, uh, ONU, la adunarea generală, în perspectiva pregătirii agendei 2030. Mulțumesc pentru prezență și pentru răspuns. Yes, uh, Mr. President, thank you for coming. Da, domnule președinte, spune domnul Chiuciuc, mulțumesc pentru prezență. Sunteți unul din politicienii de vârf și dintre liderii mondiali care doresc uh, să um, elimine sărăcia și să promoveze uh, creșterea economică. Și în acest context vreau să vă întreb următorul lucru. Credeți că adunarea generală ar trebui să lupte mai mult, să găsească soluții um, globale, urmând leadership-ul și viziunea popoarelor? Bueno, yo quería preguntar. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Coso Permui. Aș vrea să vă pun o întrebare legată de Minurso. În 91 a avut loc un referendum cu privire la Sahara Occidentală, ocuparea Marocului. N-am mai avut loc însă referendum până la urmă și am participat la comisia specială a Națiunilor Unite la New York, unde am formulat următoarea întrebare pe care o repet. Ce, face, ce fac Națiunile Unite acolo? Pentru că este unul din ultimele mandate de decolonizare de acolo. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea o întrebare vis-a-vis -vis de un subiect la care v-ați referit deja. Spuneați că vreți mai multă transparență în alegerea următorului secretar general, ceea ce este absolut salutar. Ați putea explicita puțin uh, cum anume ar putea uh, arăta un astfel de proces de selecție? Și a doua întrebare. Am uh, avut discuții și cu Comitetul pentru Drepturile Omului a Națiunilor Unite, cel de-al treilea comitet la dumneavoastră și pentru noi a fost important să aflăm și care este situația în Corea de Nord în perspectiva viitoare a adunării generale a ONU. Ne-ați putea spune în ce formă se va tematiza acest subiect acolo? Mulțumesc foarte mult și bun venit la cel mai important parlament din lume. Două întrebări. Prima, se leagă de alegerea secretarului general. Știm cu toții că în ultimele decade, în ultimele decenii, de fapt, procesul de desemnare a secretarului general nu a fost unul foarte transparent. Sper însă că de data aceasta procesul va fi ceva mai transparent. Întrebarea mea este care este opinia dumneavoastră următor secretar general ar trebui să vină oare dintr-o țară est-europeană, ceea ce ar fi potrivit, dacă ne uităm din ce zone au venit uh, secretarii general până acum, sau dacă s-ar impune ca o doamnă să devină secretar general. Dacă ne uităm la potențialii candidați, atunci și alte grupuri geografice ar putea furniza candidați puternici. Care este părerea dumneavoastră aici? Și a doua mea întrebare se referă la rolul Uniunii Europene, la Națiunile Unite, în special a țărilor care fac parte din Consiliul de Securitate, sunt membre permanente. Colegi, de-ai dumneavoastră au făcut uh, propunerea de a limita dreptul de veto la chestiuni care țin de genocid în Consiliul de Securitate. Cum considerați sau când considerați că Consiliul de Securitate a Națiunilor Unite își va autolimita posibilitățile de veto? Eh, Mulțumesc. Aș dori să vorbesc limba suedeză, spune doamna Post. Aș dori să vă pun o întrebare legată de ce faceți dumneavoastră și unde aveți pe ordinea de zi subiectul romilor din lumea întreagă. E vorba de 10 milioane de persoane marginalizate care nu au acces la locuri de muncă, la formare, nu au standarde de viață decente. Ce face ONU în acest sens? Grazie, Presidente. Un caloroso benvenuto. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit călduros oaspetului nostru. Doresc să vă întreb aici, în această comisie, acum câteva luni, am uh, scris un raport foarte important în legătură cu relația dintre UE și ONU și rolul Uniunii Europene în cadrul Națiunilor Unite. Doresc să vă întreb cum evaluați și ce perspective serioase și credibile există uh, de a se reforma Consiliul de Securitate. Există deja idei în raport, se vorbea despre posibilitatea de a avea organizațiile regionale majore pe viitor în Consiliul de Securitate în locul celor cinci țări care au câștigat al doilea război mondial. Credeți că e posibil? Putem să ne punem în discuție din nou acest punct sau din punct de vedere politic vi se pare um, că nu, nu corespunde circumstanțelor și situației actuale? Mulțumesc. Bine ați venit la Parlamentul European. cred că chiar și la comisia noastră vedeți, veți vedea candidați excelenți la postul de secretar general, dar sigur că decizia aparține ONU. Mă întreb în ce măsură Națiunile Unite dețin un sistem eficient de alertă, de avertizare, odată ce o criză umanitară începe și se dezvoltă. La nivelul ONU, suntem destul de rapizi pentru a recunoaște o situație care s-ar putea uh, transforma în ceva mai grav? În al doilea rând, sunteți um, și reprezentant al Uniunii Europene. Aș vrea să știu în ce măsură uh, se exprimă Uniunea Europeană cu un singur glas la Națiunile Unite. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc, spune domnul Lichetoft. Poate că o să fiu prea succint, dar o să încerc să mă refer la toate subiectele menționate. Uh, în ceea ce privește reforma ONU, cred că aceasta este în sine o mișcare înainte, și anume faptul că avem uh, această procedură de inter intervievare de candidați pentru următorul post de secretar general. Așa cum am uh, anunțat, vom începe din 11 aprilie și fiecare dintre candidați uh, se va prezenta în fața adunării generale și uh, fiecare va primi întrebări și de la reprezentanți și de la societatea civilă. Și acest lucru nu s-a mai întâmplat înainte. E posibil ca acest lucru să schimbe tot, pentru că, după cum știți, um, depinde de Consiliul de Securitate să susțină propunerile adunării generale la sfârșitul procesului. Dar ce s-a văzut până acum a fost că candidații uh, se aleg în discuții secrete, mai ales între membrii permanenți ai uh, Consiliului. în acest proces de prezentare, majoritatea statelor vor afla că sunt susținuți anumiți candidați ca fiind uh, cei mai adecvați pentru acest post foarte important. Nu avem reglementări referitoare la ce grup de state, din ce grup de state trebuie să provină sau ce gen trebuie să aibă următorul secretar general. Așadar, procesul de selecție este mai deschis ca niciodată. Cred că veți vedea cât de mult ne-am schimbat, însă este doar un început al uh, unui proces mult mai democratic și mai transparent. În ceea ce privește reforma Consiliului de Securitate, cred că știm cu toții că procesul acesta a fost unul foarte lent în ultimii 20 de ani. Nu sunt convins că vă pot uh, propune reforme care să fie încheiate anul acesta, dar cred că se simte o nouă energie în uh, cadrul adunării generale în ceea ce privește discutarea reformei Consiliului de Securitate. Și sunt discuții uh, conduse de un diplomat foarte iscusit, deci cred că într-un viitor uh, apropiat vom vedea o reformă a Consiliului de Securitate care va reflecta realitatea geopolitică a acestui nou secol. În ceea ce privește dreptul de veto, avem o inițiativă specială susținută de Marea Britanie și de Franța ca membrii permanenți ai Consiliului de Securitate, conform căreia orice stat membru care este membru în Consiliu Permanent între cei cinci sau care este ales în Consiliul de Securitate, trebuie să nu voteze împotriva unor acțiuni de prevenire a genocidului sau crimelor împotriva umanității. Practic, e o cerere de uh, un nou cod de conduită pentru membrii Consiliului de Securitate, fie că sunt permanenți sau nu. Și această idee e susținută de o mare majoritate a statelor membre ONU. Sigur că e vorba de un apel moral, dar cred că este unul foarte important și sper ca uh, din ce în ce mai multe state, nu doar o majoritate, ci o majoritate zdrobitoare, să susțină acest cod de conduită și în acest mod să uh, pună bazele unei discuții mai largi privind uh, uzul uh, dreptului de veto. În ceea ce privește evoluțiile politice până în 2030, agenda pentru 2030, cred că trebuie să um, amintim guvernelor noastre, inclusiv aici în Europa, că și-au luat angajamentul la Addis Abeba în uh, această vară și la Paris în această iarnă de a mări asistența pentru dezvoltare pentru statele cele mai puțin dezvoltate, pentru a permite combaterea inegalităților extreme dintre state și pentru a permite tuturor statelor să uh, participe la uh, tranziția climatică și la dezvoltarea durabilă. Așadar, este necesar să se uh, implementeze aceste acorduri globale și nu se poate face acest lucru dacă statele uh, cele mai puțin dezvoltate Uh, își folosesc uh, fondurile pentru dezvoltare doar pentru nevoi interne, pentru refugiați și așa mai departe, sau dacă se concentrează doar asupra uh, asistenței umanitare urgente, acute. Dacă dorim să se îndeplinească marile acorduri de anul trecut, nu trebuie să ne diminuăm angajamentele în ceea ce privește asistența pentru dezvoltare. Trebuie să fim la înălțimea promisiunilor pe care le-am făcut. În ceea ce privește Sahara Occidentală, nu pot decât să fac referire la ce a decis Consiliul de Securitate în trecut pentru a ajunge la un acord în legătură cu Corea de Nord. Sigur că se condamnă puternic experimentele nucleare de, la Consiliul, de către Consiliul de Securitate. Și am avut un raport cu termen foarte dur referitor la abuzurile uh, de drepturile omului într-o comisie creată de adunarea generală. Eu nu cunosc uh, vreun răspuns la zvonurile de la ONU dar uh, ideea discriminării și uh, încălcările drepturilor omului sunt uh, considerate o problemă gravă de Consiliul de Securitate. Ați vorbit despre semnale de alertă privind conflictele, da, așa e, ar trebui să fim mult mai uh, alerți și să lucrăm mult mai bine. Nu e vorba doar de a fi conștient, ci de a avea resurse sosirea de refugiați în Europa nu este o întâmplare, coincide cu momentul când ONU a fost nevoit să reducă uh, fondurile pentru acea regiune. Nu e vorba doar de pericole, e vorba și de resursele necesare acolo unde este nevoie. Dar putem, desigur, și să ameliorăm sistemele de alertă, cu siguranță. Îmi uh, pare rău, nu cred că mai am uh, mult timp pentru această reuniune. Mă iertați, dar a fost o șansă extraordinară să vă întâlnesc. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru uh, declarații, pentru discuție. Sper să reușiți să realizați o mai mare transparență în alegerea secretarului general al ONU. Este necesară o reformă ONU, e nevoie de mai multă transparență, deci mă bucur să aud că aveți motivația să fiți la înălțime. Pentru că de aia avem nevoie de ONU. Mulțumesc foarte mult, să știți că puteți conta pe noi și vă așteptăm din nou. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, trecem acum la raportul cu privire la Albania. Sunt sigur că domnul Fleckenstein va ridica la un nivel înalt și aștept ca și toți ceilalți cu mare bucurie prezentarea dânsului. Dragă domnule președinte, după acest salut, dragi colegi, raportul, proiectul de raport uh, este disponibil uh, din 26 ianuarie. Din iunie 2014, Albania are statutul de țară candidată la Uniunea Europeană și Comisia așteaptă progrese în cele cinci priorități cheie până la Uh, până a putea deschide negocierile de aderare. Unul dintre punctele cele mai importante se referă la just, reforma justiției, care în momentul de față reprezintă o prioritate pentru guvernul albanez, dar și pentru opoziție și conform sondajelor, circa 90 sau peste 90% din populație uh, consideră că este reforma cea mai importantă pentru țara lor. Experții și-au făcut treaba în prealabil și așteptăm și recomandarea definitivă a Comis Comisiei de la Veneția pentru a putea fi adoptate legile respective și ceea ce e mai greu, după cum știm, să se poată trece și la implementare. Celelalte priorități cheie se referă la reformarea administrației, administrației publice, combaterea corupției și a criminalității organizate, protecția libertăților fundamentale și a drepturilor fundamentale. Astea, sigur, sunt uh, elemente care merg mână în mână, dar știm că fără o reformă a sistemului de justiție este foarte greu să se abordeze celelalte priorități. Pe 8 februarie am avut discuții la Tirana împreună și cu colegul nostru Eduard Cucan pentru a arăta încă o dată că este nevoie de o colaborare transpartinică pentru a putea implementa aceste reforme cât de curând posibil, cel puțin uh, în ceea ce privește partea legislativă, pentru că știm că în iunie 2017 sunt uh, alegeri și <clears throat> din toamnă deja va începe precampania și dacă nu se dorește ca aceste reforme să fie duse în campanie electorală, trebuie abordate deja de acum. La Tirana am avut de asemenea discuții și cu șeful opoziției, dar și cu ambasadori din diferite state membre ale Uniunii Europene, dar și uh, cu ambasadorul Statelor Unite, care ne-au uh, transmis o notă de optimism limitat, în sensul ni se în care ni s-a recomandat să uh, procedem la un uh, proces de monitorizare prin intermediul uh, Comisiei, prin crearea instrumentelor necesare. Plecând de la situația de anul trecut, și uh, de la situații în alte țări a fost redactat acest raport. Obiectivul este de a-i uh, impulsiona pe albanezi să se apuce în sfârșit de reforme. Raportul uh, de asemenea tratează și elementele din raportul de progrese al Comisiei. Știm că uh, Opoziția, dar și partidele de guvernământ au misiunea de a face aceste reforme pe baza recomandărilor Comisiei de la Veneția, a Consiliului Europei și cu colaborarea constructivă a tuturor ar trebui să fie posibil. În 2014 și în 2015 au avut loc uh, procese de reformă semnificative. Din păcate, uh, implementarea nu este așa cum ne-am fi dorit-o noi și albanezii întru totul um, satisfăcătoare. E nevoie de un proces de reformă amplu la combaterea um, criminalității organizate, dar și a corupției, unde Parlamentul s-a angajat să elaboreze de fapt, s-a și adoptat deja o strategie de combatere a corupției 2015-2020, însă nu prea au avut loc condamnări până acum. Albania este un partener constructiv în regiune, acționează proactiv în ceea ce privește Colaborarea regională, dacă ne gândim la summitul de la Berlin sau de la Viena, și colaborarea activă cu uh, statele vecine sau uh, statele Uniunii Europene este vizibilă în baza mai multor exemple, precum și în cazul uh, refugiaților, situația actuală. Raportul și acum ajung la final, are și câteva puncte critice. Alegerile locale nu au fost așa cum ne-am fi dorit și în acest sens am uh, redactat un raport clar. Uh, îngrijorarea uh, pentru acești foreign fighters care vin din Albania este pe de o parte îndreptățită, pe de altă parte vedem că în colaborarea cu servicii secrete și alte uh, organizații uh, internaționale se încearcă stăpânirea acestei situații. De asemenea, este nevoie și de o consolidare a Comisiei pentru stabilitate, stabilitate și asociere. Cine a participat la această comisie știe că nu merită nici măcar cheltuielile de deplasare, pentru că nu trebuie continuate divergențele um, albaneze în, acest, în această comisie, ci ele trebuie soluționate anterior. Raportul mai prevede și câteva recomandări în ceea ce privește educația, dar și energia. Aștept cu interes dialogul cu dumneavoastră vis-a-vis -vis de acest dosar și aștept cu interes și colaborarea cu raportorii din umbră. Mulțumesc, domnule Fleckenstein și pentru faptul că ne-ați atras atenția că uh, populația Uh, își dorește un stat de drept și o combatere a corupției într-o proporție atât de mare, pentru că um, și politicienii trebuie să deplinească acest deziderat, pentru că vedem și în alte locuri din Balcani că nu Uh, populația este cea care nu și-ar dori acest lucru. Are acum cuvântul domnul Preda, care îl reprezintă pe uh, raportul din umbră din partea PPE. Uh, in fact, uh, Edgar Kukan is our shadow rapporteur, but he's oh, not... also uh, there, but is he not? Yeah, he's not today with us, so... Uh... De fapt, Edward Kukan este raportorul nostru. și voi vorbi în numele dânsului. Și așa cum spune și domnul Fleckenstein, domnul Cucan uh, și, domnul Fleckenstein au vizitat împreună Albania pentru a vedea cum se desfășoară reforma justiției Domnul Cucan se declară satisfăcut cu această vizită și încurajează toți liderii politici pentru a găsi un consens politic în ceea ce privește viitoarele reforme. Domnul Cucan este de acord cu raportorul cum că Albania a făcut progrese continue în ceea ce privește reformele și prioritățile cheie în ultimii ani și a subliniat faptul că implementarea va fi crucială pentru viitoare evaluări. Dialogul politic și consensul politic rămâne principala provocare pentru reformele din Albania. Este foarte important să stimulăm dialogul pentru a face progrese în procesul de integrare. Legea cu privire la decriminalizare care a fost negociată între Partidul de Guvernământ și opoziție reprezintă un uh, bun exemplu de colaborare politică. Albania efectuează reforme importante care pot schimba profund caracterul țării. În acest context, reforma în domeniul justiției este cel mai pro complex proces. Uniunea Europeană a investit multe eforturi în a în pregătirea acestor reforme, Totuși este important ca politicienii din Albania să-și asume responsabilitatea pentru adoptarea și implementarea reformei. Domnul Cucan este de acord cu menționarea recomandărilor Comisiei de la Veneția ca linii directoare pentru reformă în justiție. Este și un, există și un consens larg între liderii politici albanezi de a da curs acestor recomandări. Domnul Cucan, de asemenea, este de acord cu ideea de a cere un mecanism de monitorizare sau solid pentru implementarea reformelor în domeniul justiției. Alte chestiuni care necesită atenție. Progresele în reforma electorală și uh, implementarea recomandărilor OECD reforma administrației publice, progrese în combaterea corupției și a criminalității organizate, dar și libertatea mass media. Contribuția pozitivă a Albaniei în regiune și îmbunătățirea relațiilor cu Serbia sunt de asemenea salutate de colegul nostru. De asemenea, se recomandă și o aliniere uh, la politica externă de securitate comună a Uniunii. Și nu în ultimul rând, domnul Cucan dorește să mulțumesc raportorului pentru un uh, proiect de raport bine pregătit. Domnul Fleckenstein și-a arătat disponibilitatea de a discuta în continuare pe marginea acestui raport. Mulțumesc! Yeah. Hvala, gospodine predsjedniče. Čestitam kolegi Knutu na dobro. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări, domnule Fleckenstein. Vis-a-vis -vis de raportul cu privire la Albania, progrese spre Uniunea Europeană. Ultimul raport s-a referit și la progrese concrete uh, obținerea statutului de candidat. Poate că aici uh, s-ar impune și o stabilire a unei date de uh, demarare a negocierilor, însă Comisia bate oarecum în retragere, vrea să tergiverseze și pune accentul pe diferitele reforme cheie în administrație, justiție și așa mai departe, dar mai și însă reforma împotriva corupției și reforma în justiție sunt principalele uh, obiective, dar și combaterea șomajului în rândul tinerilor, precum și o, o mai bună consolidare a legislației și uh, un dialog la care să participe toate partidele. Thank you, dear colleagues. Uh, first of Mulțumesc, dragi colegi. Mai întâi doresc să felicit pe domnul Fleckenstein pentru eforturile sale importante în pregătirea acestui raport corect și echilibrat privind Albania. În negocierile de preaderare trebuie să recunoaștem rolul Albaniei în asigurarea stabilității regionale și contribuția Um, la programele europene pentru primirea și um, alocarea, realocarea um, refugiaților. Albania a făcut anumite progrese în uh, um, respectarea criteriilor um, pentru integrarea UE în domeniul decentralizării administrației publice și prin strategia națională anticorupție. Dar E nevoie de o colaborare mai constructivă între guvern și opoziție, mai ales în contextul uh, reformei sistemului judiciar, care e în continuare principala provocare pentru această țară. Trebuie să facă mai multe eforturi. Ca pas pozitiv, trebuie să menționăm crearea Consiliului Național pentru Integrare Europeană, care poate juca un rol important în procesul de reformă. În ceea ce privește criteriile economice, Albania a făcut anumite progrese în uh, direcția economiei de piață, dar șomajul e uh, ridicat și uh, um, economia gri sau munca la negru e răspândită. Corupția E de asemenea răspândită mai ales în sectorul judiciar, în administrația publică și guvernul trebuie să facă mai multe eforturi pentru a lupta împotriva acestui fenomen care rodează uh, statul. În calitate de raportor din umbră pentru ALDE, aș dori să vă atrag atenția asupra progreselor făcute de guvern în ceea ce privește uh, protecția drepturilor și libertăților persoanelor din comunitatea LGBT și să menționez nevoia de măsuri pentru a garanta drepturile tuturor comunităților etnice și de a promova incluziunea socială a minorității rome și altor grupuri vulnerabile. Mulțumesc! Floor. Și acum dau cuvântul domnului Mezerici. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și eu raportorului pentru acest raport echilibrat și foarte corect. Îi mulțumim pentru eforturi. Doresc să abordez doar trei uh, chestiuni relativ minore, pentru că, în general, suntem în, în acord în legătură cu principalele aspecte. Mai întâi, deși observăm că cei doi com comisari pentru prevenirea torturii și protecția drepturilor copiilor suntem preocupați că nu există fonduri de la buget pentru aceste uh, funcții și nu știm cum cei doi comisari vor putea, se vor putea achita de sarcinile lor. Apoi, cu reformele autorităților locale, dorim să se dea mai mult rol autorităților locale în domeniul urbanismului, pentru că în urbanism corupția e endemică în Balcan și trebuie să se rezolve această problemă prin uh, uh, reforma administrației publice. Există multe probleme de mediu, inclusiv centralele hidroelectrice, hidrocentralele, care se află în zone protejate, Um, și guvernul albanez ar, dori, ar trebui să aibă un plan de acțiune în domeniul energiilor regenerabile. Iată pe scurt ce am dorit să subliniem, dar în general doresc să mulțumesc raportorului și credem că vom coopera foarte bine în acest raport. Mulțumesc, domnule președinte. Spune domnul Epitideios în proiectul de rezoluție privind progresele făcute de Albania. Anumite, se menționează anumite situații în anumite situații se spune că s-au făcut progrese și în legătură cu alte aspecte se spune că țara nu prea dorește să-și respecte obligațiile um, de la Copenhaga, criteriile de la Copenhaga. Um, și uh, în acest sens expansionismul este un exemplu pentru că se promovează această idee a Albaniei mari împotriva intereselor și teritoriilor, deci au uh, pretenții teritoriale de la Serbia, fosta Republică uh, a Macedoniei uh, și Grecia și astfel nu se respectă principiul bunii vecinătăți. Un, și trebuie să, cred că Albania trebuie să respecte relațiile de vecinătate. Apoi, uh, nu se respectă drepturile minorității uh, rome și a minorității elene. Sunt de vorba de 300.000 de oameni care se află în sudul țării. Se încarcă drepturile lor religioase, politice și dreptul la educație statul albanez permite distrugerea unor uh, biserici ortodoxe și a existat un caz în care un grec care este cetățean grec, care a construit care este cetățean albanez și a reconstruit o biserică și riscă să fie arestat și trimis în închisoare. Se fac de asemenea, se împiedică um, predarea limbii elene în școlile minorităților. De asemenea, se încearcă prin toate, în toate felurile ca din punct de vedere politic să nu se permită activitatea politică a partidelor minorităților. Extremismul islamic câștigă teren în țară și numărul luptătorilor străini din Albania a crescut. Aceștia luptă împotriva Occidentului și sprijină statul islamic. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Pitedeus! Și acum da cuvântul colegei Tania Fayon. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi doresc să mulțumesc raportorului pentru acest raport foarte bun și echilibrat. În Albania lucrurile cred că pot fi văzute într-o lumină foarte pozitivă când vine vorba de principalele de, de prioritățile cheie. Aș dori să menționez câteva aspecte, mai ales unul uh, în legătură cu care trebuie să facă multe eforturi. E vorba de reforma sistemului judiciar. Uh, cred că o prioritate a guvernului și mai ales a societății trebuie să fie aceasta și cer tuturor actorilor implicați să uh, accelereze reformele, să facă eforturile necesare pentru a avansa rapid și sprijin eforturile raportorului și ale altor colegi din Parlamentul European în acest sens. În contextul cooperării regionale, doresc să subliniez importanța procesului de la Berlin, care a fost uh, menționat, și importanța unor proiecte de mai bună uh, conectivitate în domeniul transporturilor, energiei și pentru tineret uh, Agenda pentru tineret din Albania și din Balcanii Occidental trebuie să fie o prioritate. Dacă tineretul își pierde speranța, țara își pierde viitorul. Și trebuie să punem capăt um, acestui, uh, acestei fugi a creierelor în regiune și din regiune spre Uniunea Europeană. În fine, libertatea mass mediei s-a spus că Există presiuni continue din domeniul politic și economic asupra mass mediei care duce la autocenzurare și guvernul trebuie să asigure un mediu sănătos în peisajul mass media. Um, ca, pentru ca media să sancționeze ce nu merge bine în societate. Mulțumesc, Tania. Acum dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Georg Zicle. Mulțumesc. Raportul recent al Comisiei privind Albania în 2015 a recunoscut că s-au făcut progrese, dar încă rămân provocări care trebuie abordate în mod convingător de Albania, mai ales când vine vorba de reforma sistemului judiciar care a fost menționată de, deja de mulți deputați. O reformă a justiției care trebuie să se facă în următoarele luni trebuie să includă o aprobare a judecătorilor și a procurorilor. Acesta ar fi un mesaj, un mesaj clar adresat Uniunii Europene că Albania face eforturi credibile și e gata să uh, treacă, să, să treacă în faza deschiderii negocierilor de aderare. Alte domenii eh, prioritare sunt importante, lupta împotriva corupției, împotriva criminalității organizate. Eforturile trebuie să fie uh, și mai mari uh, și drepturile proprietății, de asemenea, trebuie respectate. Alte elemente nu trebuie să fie uitate, cum ar fi punerea în aplicare a unei legi care ar fi un semn de angajament în, um, în uh, direcția profesionalismului și integrității în sectorul public de asemenea recomandările ODIR pentru alegeri și pentru reforma electorală trebuie să fie aplicate, să fie făcute cât de repede. Următoarele alegeri vor avea loc în iulie 2017, deci până atunci trebuie să facă o, o reformă și mult înainte de acest ciclu electoral. Politizarea administrației electorale și chestiuni legate de transparență și finanțarea partidelor necesită o atenție urgentă. Proiectul de rezoluție al raportorului Fleckenstein abordează bine toate provocările cu care se va confrunta Albania în următoarele luni. Comisia va continua să monitorizeze atent situația și va acorda importanță acestei rezoluție pentru că arată cum pot arăta relațiile noastre cu Albania pe viitor. Discuțiile cu interlocutorii albanezi vor continua intens în următoarele luni. Vor avea loc mai multe consultări la începutul lui martie a subcomisiei pentru justiție și uh, afaceri interne. Va, doamna Mogherini va face o vizită la nivel înalt uh, la începutul lui martie și la sfârșitul lui martie va avea loc un dialog la nivel înalt privind procesul de aderare condus de comisarul Han. Um, în același timp sau imediat înainte sau după reuniunea miștilor din Balcani de la Tirana la sfârșitul lui martie. Vom monitoriza cu atenție toate evoluțiile, dar Albania trebuie să facă progrese credibile, să arate că țara e gata să intre în procesul de aderare. Mulțumesc! Thank you very much. Uh... Mulțumesc! Domnule Fleckenstein, doriți să mai spuneți câteva minute? Doar câteva, câteva cuvinte și în germană educație, mediu. Acestea sunt câteva din punctele care au fost numite și care cu siguranță uh, vor mai apărea în cursul discuției și vor trebui abordate clar în raport. Și voi uh, lucra împreună cu raportorii din umbră. E foarte importantă munca, reforma muncii, a ocupării și a economiei, pentru că uh, trebuie uh, să ajungem să avem o șansă, trebuie să vedem uh, lumina de la capătul tunelului și asta nu se va putea decât uh, când va fi reformată această țară. Și uh, de aceea e atât de importantă și reforma justiției și așa mai departe. Când aceste legi vor fi adoptate, când guvernul și opoziția își vor asuma realmente responsabilitatea, pentru că e vorba și de modificarea Constituției, cred că când se vor, după ce se vor fi făcut toate aceste lucruri, Comisia ar trebui să recomande Consiliului să înceapă negocierile de aderare. Cu toate acestea, aș dori să contrazic uh, o idee exprimată de colegul din Grecia. Poate că uh, reforma teritorială a uh, afectat interesele Greciei sau ale albanezilor uh, greci. Dar e o țară care are foarte multe probleme. Însă o problemă a minorității elene, așa cum ați prezentat-o dumneavoastră, nu uh, a fost menționată de niciunul din ceilalți colegi. Și uh, biserica ortodoxă care a fost dărâmată nu era decât un garaj. Și cred că trebuie la astfel de puncte să ne exprimăm foarte concret ca să se și poată face ceva când e necesar iar minoritatea greacă din Albania nu este defavorizată în mod uh, deosebit. Mulțumesc mult pentru laude, unor au fost uh, și critici. Cred că vom avea discuții foarte pozitive și sperăm să avem un raport care să se bucure la sfârșit de o majoritate largă. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Fleckenstein. Mulțumesc, domnule Fleckenstein. Mulțumesc pentru eforturile de pregătire a raportului. Albania este pe calea spre Uniunea Europeană. Comisia a identificat uh, criteriile de referință înainte de deschiderea negocierilor de aderare și de acord cu dumneavoastră că un dialog bazat pe toleranță între putere și opoziție este o precondiție cheie pentru uh, a se face progrese, nu numai în Albania, ci și în întreaga regiune și vom face uh, tot ce ne stă în putere pentru a susține această idee. Câteva aspecte tehnice. Termenul de depunere a amendamentelor este 25 februarie, iar în 21 martie vom avea a doua discuție aici la comisie și vom vota în 22, având ambiția să ajungem la uh, plenară în prima săptămână din aprilie. Aici se încheie punctul 11 de pe ordinea de zi și trecem la punctul 12, raportul pe 2015 uh, privind Bosnia și Herzegovina. Este o șansă unică pentru noi, pentru că vom uh, discuta un prim draft al raportului colegului uh, Preda, după ce Bosnia și Herzegovina și-a depus cererea oficială de aderare, candidatura oficială uh, a transmis-o președinției neerlandeze aici la Bruxelles, în uh, cadrul JAI, Consiliului JAI, și este un pas foarte important pe plan instituțional și politic pentru Bosnia și Herțegovina. Doresc să îl felicit pe dr. Ciovic, uh, pe întreaga președinție, pe ministrul de externe și pe toți actorii implicați în acest exercițiu important. Ne așteptăm acum ca președinția neerlandeză să uh, treacă acest subiect pe ordinea de zi a Consiliului și, uh, după cum este procedura obișnuită, să ceară Comisiei să pregătească faimosul aviz. Știm cu toții că era vremea să se întâmple acest lucru. Bosnia și Herțegovina a fost statul cel mai afectat Uh, sub regimul lui Milosevic, deci este o pas, un pas foarte important uh, ca acest stat să se apropie, pornind de la acordul de la Dayton, de contextul uh, de la Bruxelles. Eu am făcut lobby de mult pentru asta, din toată inima. Și printre actorii cheie care au susținut acest eveniment în Parlament se numără raportorul nostru și îi dau cuvântul domnului Preda ca să ne prezinte primul proiect de rezoluție în acest context atât de pozitiv. Cristian. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim de un raport, dar uh, dat fiind că s-a discutat deja, uh, noi, deși ne numim raportori, nu elaborăm un raport. Textul nostru nu e recunoscut ca un raport. Ceea ce este incoerent, am semnalat acest lucru în repetate rânduri, însă nu s-a rezolvat nimic. Și al doilea an, când noi redactăm texte care sunt privite ca niște rapoarte, dar nu sunt recunoscute instituțional ca atare. Și sper că până la sfârșitul acestui mandat sau până va intra Bosnia în Europa se va recunoaște și acest lucru. Bun, voiam să vă amintesc uh, cum uh, se uh, evită aici anumite lucruri. Cum a spus președintele de ședință, ieri a fost un moment foarte important, 15 februarie 2016, un moment important în relațiile UE-Bosnia. Președintele Ciovici, care conduce acum țara, uh, a depus oficial uh, cererea de aderare. Și asta după un raport al comisiei care a fost pozitiv de data aceasta în legătură cu evoluția europeană a acestei țări. Îl așteptam de mult, acum s-a întâmplat și cu siguranță există o legătură între nota pozitivă din raport și momentul pe care l-am sărbătorit ieri. De altfel, cred că Uniunea Europeană a primit uh, foarte bine acest, această cerere și uh, a salutat aspirațiile europene ale autorităților, dar și ale cetățenilor. Este un moment uh, fondator pentru Bosnia, un moment de optimism pentru cetățeni, dar și pentru statele din regiune, din Balcanii Occidentali. Este un moment pozitiv și pentru Uniunea Europeană în uh, ansamblul său, pentru că astfel se dovedește forța de atracție a modelului european. Acum când uh, actori de vârf contestă Bruselul și Europa, iată că alte state doresc să adere la Uniunea Europeană, deci este cu siguranță un lucru foarte pozitiv. Dar uh, să nu greșim, actul de depunere uh, a cererii este doar un început. Mai e cale lungă, Însă bazele s-au pus, acum trebuie să și construim. Autoritățile bosniace așteaptă să primească statutul de stat candidat la finele lui 2017, la finele anului viitor. Cred că trebuie să fim realiști și să consolidăm uh, ce s-a realizat până acum, să deschidem noi șantiere care vor fi necesare pentru apropierea de Europa nu e cazul să intrăm uh, într-un într joc al datei, ci să ne apucăm de treabă. În ceea ce privește treaba făcută până acum, trebuie să vă spun că sunt mulțumit să vă pot anunța că uh, deja trebuie să modific alineatul 2 din raport, acolo unde se enumeră condițiile pentru a considera credibilă cererea de aderare. Uh, am constatat că Consiliul de Ministri a adoptat în 26 ianuarie o decizie care creează un mecanism de coordonare pentru afaceri europene și că în 9 februarie același for a adoptat poziția de negociere privind adaptarea părții comerciale din acordul de asociere și stabilizare după aderarea Croației. Erau două puncte nerezolvate și salut faptul că au fost luate uh, în serios pentru că erau două puncte stabilite de Consiliul UE pentru a se putea lua în calcul uh, aderarea Bosniei, pe lângă agenda de reforme stabilită încă din iulie 2015. Acest puzzle al aderării Bosniei și Herțegovinei începe să semene ceva uh, și sper să, ca mecanismul de armonizare, de coordonare, sper ca mecanismul de coordonare să fie armonizat cât mai repede, pentru că este esențial pentru candidatura Bosniei. Sper, de asemenea, ca negocierile care se desfășoară chiar acum la Sarajevo pentru um, adaptarea acordului de stabilizare și asociere să cunoască progrese. În cele din urmă să fie publicate rezultatele recensământului din 2013, un lucru foarte important pentru ca Bosnia și Herțegovina să poată progresa pe calea reformelor și să poată să răspundă la chestionarul uh, Comisiei Europene. Agenda noastră e foarte încărcată astăzi, deci nu cred că voi avea timp să intru în detaliile proiectului meu de text, dar aș vrea să subliniez câteva puncte importante. Este esențial ca aplicarea consecventă a reformelor de pe agenda de reforme să continue, ca să se amelioreze situația socioeconomică a cetățenilor. Șomajul de durată, mai ales la tineri, trebuie luat în serios și, după cum am uh, spus și anul trecut, trebuie în paralel să se continue reformele politice care să transforme Bosnia și Herțegovina într-o țară democratică bazată pe includere și funcțională. Corupția este încă răspândită, ceea ce mă îngrijorează. Doresc să cerem autorităților să combată acest flagel. Și asta cu ajutorul partidelor politice. Dacă partidele politice nu se implică, nimeni nu va rezolva problema corupției. Dacă partidele ezită, Vom aștepta mult și bine să se rezolve problema, ca și cetățenii de altfel. Cred că, de altfel, asta vor și cetățenii uh, și vor, de asemenea, o justiție independentă și o administrație ne uh, apolitică și uh, eficace. De asemenea, este nevoie de acțiuni mai coordonate între parlamente. De asemenea, suntem preocupați de existența unor nuclee teroriste în țară. Uh, Comisia notează uh, regrese în ceea ce privește libertatea de exprimare și libertatea presei. Și cred că trebuie să se facă eforturi hotărătoare pentru că organele de presă independentă, um, fără presiuni politice și fără intimidări, reprezintă coloana vertebrală uh, a unei societăți democratice. Și vreau să insist de asemenea că este urgent să se găsească o soluție la finanțarea serviciilor media publice. Uh, Acestea joacă un rol esențial pentru coeziunea acestei țări. Și uh, ne-am întâlnit cu uh, șefii uh, serviciilor publice și am, ni s-au prezentat niște analize foarte serioase pentru toate statele din Balcanii de Vest. Cam acesta ar fi raportul meu pe scurt. Aștept comentariile colegilor, ale raportorilor din umbră și am convingerea că, la fel ca anul trecut, vom uh, lucra foarte bine pentru a obține un text și să spunem un raport final care să fie adoptat de Parlament. Merci beaucoup. Vă mulțumesc, domnule raportor, domnule Preda. Dau acum cuvântul uh, colegului Can, care este raportor din umbră. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-l felicit pe colegul Preda pentru un raport de progres foarte echilibrat și pozitiv. Ieri am sărbătorit depunerea oficială a cererii de aderare la Uniunea Europeană a acestei țări. Integrarea euroatlantică rămâne cea mai pozitivă speranță pentru uh, Bosnia stabilă și prosperă. Țara va avea un drum lung de parcurs, dar este un drum important. Cum progresează Bosnia este foarte important pentru Uniunea Europeană, pentru că noi dorim stabilitate și prosperitate în vecinătatea noastră. Mă bucur că Bosnia are acum un mecanism de coordonare care pune bazele unei uh, uh, coeziuni mai mari cu Uniunea Europeană. E o veste bună, dar trebuie să vedem și cum va funcționa acest mecanism în practică. Mă îngrijorează modul în care s-a creat acest mecanism, fără să fie consultați membrii opoziției, fără să fie consultată societatea civilă și cetățenii. De asemenea, se pare că acest mecanism oferă competențe decizionale exclusive a anumitor autorități în ceea ce privește aderarea la UE, ceea ce ne-ar putea complica situația. La fel mă îngrijorează Uh, situația justiției. Mă uh, îngrijorează jurisprudența recentă și ca parte a reformei justiției trebuie să lucrăm la profesionalizarea acestor instituții. Dacă nu garantăm respectarea statului de drept și dacă nu garantăm un judiciar credibil, toate celelalte eforturi vor uh, eșua. Sunt de acord cu raportorul că rezolvarea problemelor socioeconomice reprezintă o prioritate imediată. Trebuie ca guvernul să fie responsabil de reforma administrației publice și să susținem ideea de a se crea un mediu de afaceri competitiv și uh, fertil în Bosnia. Trebuie să cerem o piață um, de muncă liberă, reforme ale pensiilor și așa mai departe. Asta își doresc și cetățenii bosniaci și nu vom reuși decât dacă cetățenii vor uh, avea de câștigat din eforturile de implementare a agendei de reformă. Atunci va începe să se contureze o Bosnie europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Văd că de la ECR nu este niciun coleg prezent. Dau cuvântul domnului Radoș de la ALDE. Ja bih želio započeti sa čestitkama gospodinu Predina. Mulțumesc! Doresc și eu să-l felicit pe domnul Preda pentru acest raport foarte complet și de asemenea să-l felicit în general pentru tot ceea ce face, pe lângă obligațiile pe care le are. Ca raportor și nu numai lucrează pentru a promova Bosnia-Herzegovina pe calea europeană. Ieri această țară și-a depus cererea oficială de aderare și a adoptat două documente importante, mecanismul de coordonare și planul de negociere, sau mai degrabă cadrul de negociere pentru adaptarea acordului de stabilizare și asociere. Recent, puțin înainte, a adoptat planul de reformă pentru perioada 2015-2018, și între timp s-au adoptat planuri de acțiune pentru a se implementa aceste planuri de reformă. Cred că documentul cel mai simplu uh, și cel mai simplu lucru de făcut este adaptarea acordului de stabilizare și asociere, pentru că presupun că până acum acest lucru nu era în interesul guvernului și s-a făcut această, uh, acest mare pas înainte, deci este important să ne ocupăm și de acest lucru dar mecanismul și complicațiile menționate de domnul Can și implementarea planului de reformă vor fi greu de realizat pe plan politic. Și aș dori să mă refer la o dimensiune a planului de reformă, ca să um, fie clar cât de mari sunt provocările cu care se confruntă Bosnia și Herțegovina. E vorba de consultarea bugetară a statului și de toate nivelurile administrației de stat unde intră și redu reducerea cheltuielilor publice, după cum se menționează în plan. E vorba de o reformă care îl presupune anumite limitări, anumite scăderi ale pensiilor, ale costurilor de asigurări de sănătate, care nu pot fi făcute uh, fără un efort serios fără um, să se parcurgă anumite dificultăți. Deci, cred că Bosnia și Herțegovina se confruntă cu un parcurs dificil. Ieri a făcut un mare pas înainte, însă cred că uh, vor mai avea multe de făcut, dar cred că vor fi la înălțime. Eu susțin acest raport în numele grupului ALDE și ne vom aduce contribuția prin amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această contribuție. Domnul Meserici are acum cuvântul și apoi blocul croato-sloven. Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt raportor din umbră pe acest dosar, însă colegul meu lipsește este într-o delegație oficială de observare a alegerilor în Uganda. Mulțumesc uh, raportorului. Dânsul m-a rugat uh, să vă transmit că este foarte mulțumit cu raportul, este consistent, substanțial și și succint în același timp, aș dori să mă refer însă la câteva detalii. Cred că primirea cererii de aderare din partea Bosniei Herțegovinei este un lucru salutar. Și noi, Parlamentul European, ar trebui acum să cerem statelor membre să ia în vedere în mod uh, activ, să, aibă, să ia în considerare în mod activ această cerere, cât se poate de curând, pentru că procesul să poată fi demarat la modul serios. În același timp, este clar că transmiterea cererii nu înseamnă că toate cereri, reformele necesare au fost deja planificate sau chiar implementate, deci mai e un drum lung pentru Bosnia-Herzegovina. Una se referă la reforma constituțională și a justiției. Practic, acum uh, evoluțiile politice din uh, Bosnia sunt uh, blocate datorită acestei reforme constituționale. Dacă Bosnia vrea să aibă o Constituție modernă care să depășească versiunea Dayton este un lucru bun pentru a avea drepturi egale pentru toți cetățenii. Să înțelegem că este o chestiune sensibilă în Bosnia. În al doilea rând, în ceea ce privește reforma în domeniul justiției, nu ar trebui să uităm că crimele de război și utilizarea de metode alternative de justiție, unele dintre ele propuse de un NDP, trebuie să reprezintă o prioritate Și poate o chestiune mai minoră, dar cred că de asemenea importantă, legislația cu privire la uh, susținerea juridică trebuie să reprezinte o prioritate, figura pe agenda, dar nu ca prioritate. Accesul la servicii juridice este un element cheie într-un stat de drept. În fine, vreau să repet faptul că raportul este unul concis, dar de substanță în același timp și eu, colegul meu uh, așteaptă cu interes bună colaborare cu domnul raportor. Mulțumesc foarte mult, domnule Meserici. Are acum cuvântul doamna Șuiță. Mulțumesc, Andre. Aș dori, în primul rând, să-i mulțumesc prietenului nostru Cristian Preda pentru acest raport uh, excelent și foarte echilibrat. Sunt convinsă că mm, îl vom putea modifica și îmbunătăți din perspectiva ultimelor evoluții. Poate că mm, nu ar fi greșit să atragem atenția și asupra zilei de ieri, o, o zi istorică pentru Bosnia-Herzegovina și de asemenea și decizia pentru NATO. A fost o zi deosebită pentru Bosnia-Herzegovina cu uh, Uh, susținerea Parlamentului European. Cred că nimeni nu se împotrivește unui asemenea drum. Vrem uh, ce este mai bine pentru Bosnia-Herzegovina, dar vrem și securitate în această parte a lumii din sud-estul Europei. Cred așadar că acest pas a fost extrem de important pentru continuarea întregului proces. Aștept de la Consiliul European ca cât se poate de curând să se acorde un mandat comisiei cu privire la deschiderea capitolelor de negociere, astfel încât Bosnia-Herzegovina să primească faimosul aviz. Am auzit din partea domnului Han, dar și din partea doamnei Mogherini, tot mereu, că candidatura Bosnia-Herzegovina este una credibilă, că negocierile au început deja la Sarajevo și că Acum uh, urmează procesul de stabilizare și asociere, la fel ca și coordonarea mecanismului de asociere. Cred că sunt condiții bune pentru Bosnia-Herzegovina și pentru liderii politici din țară. Astfel, cetățenii din Bosnia-Herzegovina, dar și liderii politici, au arătat că au înțeles că este singura cale pentru această țară. Sigur că trebuie să se mai lucreze la descentralizare și federalizare și cred că e bine că noi, în Parlamentul European, dar și restul Europei și a lumii, plasează Bosnia-Herzegovina um, ca prioritate pe agenda. Sigur că terorismul reprezintă o problemă, iar um, Bosnia-Herzegovina a și găsit un teren fertil de aceea trebuie să acordăm atenție acestei probleme și să vedem ce se întâmplă. Apoi, reforma legii presei. Aceasta este prevăzută, dar poate că nu ar trebui precipitate lucrurile. Cred că acum, da, am avut de-a face cu o zi istorică. Mi-aduc aminte cum uh, a fost uh, la noi, în Croația, a durat circa 8 ani de la înaintea cererii până la aderare. Este un drum uh, care trebuie luat în serios. Sigur, problemele trebuie rezolvate și din punct de vedere politic, însă situația economică de asemenea trebuie avută în vedere. Situația economică a oamenilor uh, Uh, nu este una ușoară în Bosnia-Herzegovina și de aceea ea trebuie susținută în continuare. Dar cred că aceasta este și părerea preponderentă din această comisie. Domnul Picula. Mulțumesc, aș dori și eu să îl felicit pe domnul Preda pentru acest, nu-i spun raport, ci document uh, excelent uh, pe tema Bosnia-Herzegovina. Anul trecut, toate forțele politice din uh, țară și-au asumat un angajament scris să facă reforme politice. După o amânare de un an, iată, are loc semnarea acordului de asociere și stabilizare. Ieri, uh, Bosnia și înaintea cererea formală de aderare. Acest lucru arată încă o dată cum acordul de la Dayton devine în final o chestiune care ține de Bruxelles. Însă acum vom vedea ce capacități are Europa în Bosnia-Herzegovina. Nu trebuie să le subestimăm, dar nici nu trebuie să negăm uh, problemele care există în Bosnia-Herzegovina și pe drumul Bosniei spre Europa. Trebuie să instalăm mai întâi un mecanism de coordonare, reformele trebuie implementate, iar uh, acordul de stabilizare și asociere trebuie de asemenea implementat. În acest sens este nevoie de voință politică și administrativă, astfel încât reformele să fie uh, aplicate în practică. Sigur că reformele trebuie să se realizeze pe baza principiilor subsidiarității însă aș aminti care sunt uh, V-aș reaminti că în ceea ce privește progresele Bosniei nu există un optimism generalizat în țară. De asemenea, mai există uh, probleme între etnii. Bosnia-Herzegovina poate să depășească blocajele interne doar prin consens și prin modificarea actualului sistem, care până acum a servit doar politicii și nu poporului. Până la 62% din, la sută din tineri sunt șomeri și 27% din uh, uh, persoane sunt șomeri pe termen lung și există și oameni din Bosnia-Herzegovina care nu dispun de aceleași drepturi ca alții. Eu sper că bosniecii vor asista la progrese în țara lor, care vor fi posibile datorită căii europene. Doamna Petir, mulțumesc. Mulțumesc, domnule Preda, pentru acest raport foarte echilibrat și felicitări și Bosniei-Herzegovina pentru cererea de aderare. Eu cred în viitorul european al Bosniei-Herzegovina. Cred că a făcut un pas spre viitor, un viitor în care această țară va permite aceleași drepturi și obligații pentru toți cetățenii în propria țară. În momentul de față lucrurile nu stau așa. În momentul de față Croația reprezintă doar pe hârtie o națiune constitutivă, în timp ce drepturile lor sunt încălcate. Și în Bosnia-Herzegovina dispare această parte a societății treptat. La fel stau lucrurile și în ceea ce privește mass media. Iar în ceea ce privește pe croați și limba croată, situația trebuie să se schimbe. Limba croată este subreprezentată în mass media din Bosnia-Herzegovina. Și vreau să reamintesc că, din păcate, nu s-au făcut progrese nici în ceea ce privește protecția mediului și în continuare asistăm la incidente de poluare transfrontalier, astfel încât cetățenii din Scrablet Slot au de suferit în continuare de pe urmă efectelor negative ale rafinăriei din cealaltă parte a frontierei. Și alte tipuri de poluare au de asemenea un efect uh, permanent asupra mediului din Croația în pofida tuturor convențiilor semnate de Bosnia. De aceea l-aș ruga și pe domnul uh, raportor să țină cont și de aceste puncte. Mulțumesc! Acum uh, dăm cuvântul Sloveniei. Tania, te rog. Mulțumesc. Aș dori ca și în numele meu să transmit felicitări raportorului pentru acest raport echilibrat. Spuneam deja ieri că la peste șase ani de la eliminarea obligativității vizelor, acest stat a făcut un pas important, un pas care a oferit noi posibilități pentru acest stat, care sigur depind de reformele care sunt până la urmă în mâna politicienilor. Eu sper că acțiunea de ieri va reprezenta o nouă motivație pentru viitor, va intra în istorie și aș dori să urez bosnia Herțegovina mult curaj și mult succes pe această cale, pentru că de asta va depinde și rapiditatea cu care vor ajunge în Uniunea Europeană. Însă, aș dori de asemenea să mai evidențiez și problema existenței uh, televiziunii publice unice de HRT. Deci au existat dubii cu privire la existența acesteia. Este singurul simbol al unității dacă se va renunța la aceasta vom vorbi despre trei state în cadrul unuia și probabil că și unitatea statală va fi pusă sub semnul întrebării pe termen lung. Întreb uh, Comisia dacă dispune de informații cu privire la um, această televiziune. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Peterle. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc domnului Preda îl felicit pe domnul raportor pentru acest raport care face recomandări excelente pentru Bosnia-Herzegovina. Este o rezoluție foarte bună și recomandă progrese acestei țări care trebuie să facă schimbări importante în atmosfera generală pe calea sa spre Uniunea Europeană. să ieri s-a uh, transmis uh, cererea oficială de aderare. Se vorbește despre mecanismul de coordonare și pacificare. Trebuie găsiți numitori comuni pentru a um, ca Bosnia-Herzegovina să se, să se scrie cu dinamism pe calea europeană. Mulțumesc. Și acum dau cuvântul domnului Ziegler. Vă rog să vorbiți în slovenă sau croată, vă rog, din partea comisiei. Will not be in a position. I could do it in Poland. Nu pot, din păcate, aș putea să vorbesc poloneză. Comisia se bucură de această dezbatere. Um, imediat după uh, depunerea istorică a cererii de aderare ieri, care vorbește despre aspirația poporului din Bosnia-Herzegovina să, să, să avanseze pe calea europeană. Atâta timp cât toți liberii și toate nivelurile guvernului cooperează spre un obiectiv comun, acest lucru e posibil. Uh, dar și invers, dacă liderii de la diferite niveluri nu cooperează, sistemul nu poate funcționa. Voi menționa câteva realizări ale țării din ultimele 12 luni. Unele au fost uh, menționate aici. Uh, uh, după șapte ani de acord interimar, acordul final a intrat în vigoare. A avut loc și primul Consiliu și primul Comitet de Pilotaj în 2015, apoi în iulie s-a adoptat agenda de reforme și s-a început punerea ei în aplicare. Și, așa cum s-a spus aici, există un nou mandat de negociere acum um, pentru adaptarea acordului de stabilizare și asociere, dar acesta este doar un uh, punct de plecare. În fine, adaptarea unui mecanism de coordonare care trebuie să vedem dacă, e, dacă va funcționa în, uh, în în timp și de asemenea trebuie să vedem uh, cum funcționează acordul privind Republica Sârbska înainte de a-l evalua. Leadershipul din Bosnia-Herzegovina trebuie să profite de moment, să continue eforturile, să aplice agenda de reforme uh, care răspunde așteptărilor cetățenilor. Aceasta este o condiție cheie de a trece la faza următoare și anume momentul în care Consiliul European va cere Comisiei un aviz privind cererea de aderare. Acesta este următoarea etapă și aceasta va avea loc atunci când uh, se va considera că s-au făcut suficiente progrese privind agenda de reforme și cum mecanismul de coordonare va funcționa. E important de asemenea ca acest agenda de reforme să fie stabilită în cooperare strânsă cu instituțiile financiare internaționale. Împreună cu acestea, Comisia va monitoriza cu atenție această agendă de reforme și, bineînțeles, va sprijini în continuare pe cât de mult va fi posibil în ceea ce privește raportul și rezoluția Parlamentului uh, pregătită de domnul Preda. Dorim să-i mulțumim foarte mult uh, pentru aceasta. Că considerăm că reflectă foarte bine preocupările cu care se va confrunta uh, Bosnia-Herzegovina. Este foarte echilibrat și coincide cu raportul Comisiei. Comisia se bucură de sprijinul um, manifestat în această rezoluție pentru etapa următoare pe calea europeană a țării, mai ales în ceea ce privește nevoia ca țara să continue să pună în aplicare agenda de reforme, cei trei piloni ai ei, pilonul socioeconomic, statul de drept și administrația publică. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much, Mr. Ziegler. Mulțumesc, domnule Ziegler. Cristian, doresc să mai spun câteva cuvinte în concluzie. Mulțumesc foarte mult tuturor colegilor, tuturor celor care au luat cuvântul pentru uh, contribuții. Bineînțeles, a fost o dezbatere utilă, pentru că astfel pot anticipa anumite amendamente care vor fi depuse. E un lucru bun. Doresc să vă spun că și eu voi depune amendamente pentru că, având în vedere limitele de respectat în ceea ce privește lungimea textului, nu am putut să introduc de la început în text tot ce aș fi dorit. Apoi, doresc să vă spun cât de important este ca sistemul politic din Bosnia să funcționeze. Acesta se bazează pe o formă de compromis care e mai complicat decât ne putem închipui la prima vedere. Bineînțeles, și prietenii și dușmanii integrării Bosniei au înțeles acest lucru. Deci inclusiv de dușmanii unui viitor european pentru Bosnia și asta complică lucrurile și de aceea recent am văzut că au apărut inițiative destul de ciudate, mai ales inițiative care par să facă parte din cultura democratică, dar de fapt blochează uh, Bosnia-Herzegovina pe calea sa europeană. De exemplu, anumite, anumiți lideri din Republica Sârstăca propun referendumul tocmai pentru a bloca procesul european. Un referendum care blochează o țară nu este o inovație a Republicii Sârbska. S-a făcut același lucru în Crimea. Și am văzut de altfel că ministrul rus al afacerilor externe și Medvedev au amintit că, având în vedere că a avut loc un referendum, viitorul Crimeei este clar pentru totdeauna și nu vor schimba poziția. Exact, la fel se dorește și în acest caz. Să se folosească un referendum în, uh, pentru a bloca proiectul politic al unei țări. Nu la Bania Luca s-a, invitat, s-a inventat așa ceva, să nu fim naivi se întâmplă. Și, în acest sens, poziția Comisiei cred că ar trebui să fie mult mai fermă. Pentru că e vorba de viitorul unui popor european. Și cred că trebuie să dăm dovadă de curaj, să nu ignorăm realitățile care ne afectează. Mulțumesc tuturor colegilor pentru Um, contribuții și vă rog, haideți să vedem problema Bosniei-Herzegovina nu doar ca o chestiune strict birocratică, ci ca o chestiune politică foarte sensibilă. Vă mulțumesc foarte mult! Îți mulțumesc foarte mult, Cristian, a fost o dezbatere foarte bună. Aștept um, amendamentele pe care le vor depune colegii la raport și în acest nou context, haideți să încercăm să facem tot ce putem pentru ca Bosnia-Herzegovina să avanseze rapid și solid în pregătările sale pentru aderare. Sunt convins că cererea de aderare um, înregistrată registrată ieri um, trasează calea acestei țări uh, în mod iremediabil uh, Sper că astfel țara va rămâne unită și vor dispărea tensiunile secesioniste sau separatiste și uh, toți cei care trăiesc în Bosnia-Herzegovina vor fi tratați egal și când va veni vremea reformei constituționale să se facă un pas înainte de la anexa acordului de la Dayton pe care îl avem azi. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați participat la dezbatere și acum trecem la... Nu, Termenul pentru amendamente e 29 februarie la ora 12. A doua discuție va avea loc pe 21 martie și apoi, în prima săptămână din aprilie, vom vota rezoluția la prima plenară din aprilie. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, e vorba de punctul 13. Un raport de asemenea foarte important, unul dintre principalele rapoarte din uh, portofoliul nostru legat de, de politica de securitate și apărare. E vorba de Uniunea Europeană într-un mediu global în schimbare, o lume mai conectată, mai contestatară și mai complexă. Doamna Calniete este raportor. Acum câteva săptămâni am avut deja un prim schimb de opinii și acum și pot să vă spun că apreciez ca dumneavoastră cu toții eforturile doamnei Calniete, având în vedere procesul paralel al dezbaterii din Consiliu și tot ceea ce face doamna Mogherini, sau tot ce se face înainte ca doamna Mogherini să-și prezinte noul raport înainte, după raportul din iunie în Consiliu. Este deci o contribuție foarte importantă a Parlamentului European, care prezintă foarte clar toate provocările uh, pe care le vedem noi ca uh, actori globali în vecinătatea estică, sudică și principiile și valorile și instrumentele uh, prin care avem de gând să le promovăm în relațiile cu actorii de pe scena internațională și pentru a ne consolida intervențiile externe. Acum voi da, bineînțeles, cuvântul doamnei Calniete, să prezinte, să ne spună în ce fază se află acest raport azi. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Ați primit proiectul de raport privind Uniunea Europeană într-un mediu global în schimbare. Astăzi discutăm. După toate deliberările, compromisurile și negocierile, Sper că vom avea un document robust care va reflecta poziția Parlamentului privind o strategie de viitor pentru Uniunea Europeană, care sper că va fi votat cu majoritate largă la plenara din aprilie. Aș dori să mulțumesc colegilor din comisie care au făcut sugestii um, valoroase la, pentru proiectul de raport, propuneri uh, foarte utile și mai ales doresc să mulțumesc doamnei Michel Aliomari pentru contribuția sa excepțională la proiectul de raport. Suntem cu toții conștienți că o strategie globală pentru politica de securitate și de externe a Uniunii nu e ușor, dar e foarte util, pentru că culturile strategice ale principalelor puteri europene sunt încă destul de diferite și scepticii spun că, în principiu, Uniunea este absolut incapabilă să fie un actor strategic. Și de aceea aș dori mai întâi să vorbesc despre limitele noastre interne. Voi spune întâi că lipsește voința politică de a acționa uniți ca Uniune și să folosim toate capacitățile existente, toate instrumentele disponibile pentru a atinge obiectivele politicii Uniunii Europene. Apoi voi vorbi despre uh, cheltuieli eficiente în domeniul apărării, lipsa de sinergii în achiziții în domeniul apărării, de exemplu. Și printre aceste limite interne voi men- menționa și o coerență insuficientă a politicilor externe și interne. Suntem cu toții conștienți că provocările identificate în strategia precedentă rămân relevante, dar ne confruntăm cu noi provocări, um, cum ar fi criminalitatea cibernetică, um, migrația greu de gestionat, schimbările climatice și uh, slăbiciunile și vulnerabilitățile interne ale Uniunii, faptul că anumite puteri încearcă să se redeseneze cu forța granițele și să atace astfel ordinea globală și există uh, de asemenea provocări legate de echilibrele demografice. Și am menționat de asemenea că Statele Unite își reechilibrează interesele în domeniul, în regiunea Asia-Pacific, mai ales când vine vorba de chestiuni legate de securitate. M-am gândit la proiectul de raport, am discutat cu colegii, cu actori interesați și am dorit să dăm un răspuns la întrebarea care sunt interesele strategice ale UE, care ar trebui să fie prioritatea acțiunilor noastre externe, ce instrumente trebuie aplicate, ce resurse trebuie alocate și care trebuie să fie abordarea generală în acțiunea externă a Uniunii. În raportul meu am ținut să combin abordările geografice și tematice. Să stabilesc priorități și obiective. Și în fine, am menționat trei priorități. Fiecare poate include mai multe obiective. Acum, în legătură cu prioritățile, Întâi, voi cere să se apere statele europene, societățile europene și valorile lor. E vorba de reziliența Uniunii Europene a membrilor săi, a aliaților săi și a vecinilor. Înseamnă să se stabilească ordinea în europeană, să existe forțe europene care să ajute NATO în apărarea teritorială și care să poată să aibă operațiuni de intervenție uh, dincolo de granițele UE. A doua prioritate pe care o propun este stabilitatea în vecinătatea mai largă a Uniunii, adică să aibă loc o asociere cu țările vecine și să continue extinderea, să se facă gestionarea crizelor, să se prevină crizele înseamnă să se facă legătura între acțiunea extern, externă și securitatea internă și, de asemenea, înseamnă să se facă legătura între dezvoltarea economică, identitate și securitate. A treia prioritate pe care o propun este o Europa mai puternică într-o ordine globală bazată pe reguli. Implică guvernanță globală multilaterală cu um, în domeniul economic, al schimbărilor climatice, al um, domeniului cibernetic și așa mai departe și înseamnă de asemenea gestionarea fluxurilor migratorii și de asemenea abordarea cauzelor rutelor um, și să se acorde o atenție deosebită a Africii. Câteva cuvinte despre instrumente. Avem multe instrumente în tratate, dar nu sunt suficient folosite. Avem instrumente pentru apărare, gestionarea crizelor și uh, reziliență. Avem instrumente multilaterale, avem instrumente instituționale. Și în fine aș dori să spun ce văd eu ca fiind valoarea adăugată pe care poate aduce Parlamentul European um, pe contribuția sa la activitatea Frederica Mogherini și a serviciilor de acțiune externă. Prima valoare adăugată este o clauză de revizuire. Propun ca aceasta să fie făcută odată la 5 ani în coordonare cu uh, noul Parlament European și noua Comisie, astfel se va permite să se verifice dacă obiectivele și prioritățile sunt încă corecte Uh, și corespund provocărilor și mediului de securitate în care se află Uniunea în momentul respectiv și s-ar permite și noului vicepreședinte înalt reprezentant să se implice în această revizuire. A doua oară reodogată pentru Parlamentul European ar fi controlul din partea Parlamentului, pentru că Parlamentul European este uh, Parlamentul Uniunii Europene și acțiunea europeană trebuie să fie monitorizată în acest context. Și parlamentele naționale trebuie implicate mai mult prin consultări care ar putea duce la o apropiere, apropierea strategiei de statele membre. Și, în fine, Uniunea Europeană este și Uniunea Cetățenilor trebuie să le uh, să comunicăm mai bine cu ei. Voi asculta cu atenție discuția de azi, propunerile dumneavoastră și le voi lua în considerare în mod foarte deschis. Voi încerca să le introduc în proiectul de raport. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, Sandra! Deschidem acum dezbaterea și începe Doamna Gomes, raportorul nostru din umbră. Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Sandra Calniete, care ne oferă o bază foarte bună de lucru, pentru că a reușit să-și sistematizeze foarte bine ideile. Și mă bucur că uh, pot să-mi aduc contribuția cu uh, amendamente specifice de uh, limbaj pentru a uh, pune uh, la punct exprimarea sa. Cred că e foarte important să vorbim despre voință politică și cred că trebuie să fim conștienți că o parte a problemelor existente sunt provocate de un leadership prost, pentru care devină toată lumea, nu vreau să acuz pe nimeni în special, dar uh, acesta este unul din motivele pentru care nu uh, reușim să ne atingem obiectivele. Nu e singurul. Înțeleg că există limite chiar și de spațiu în redactarea acestei versiuni inițiale a raportului, dar cred că odată ce vom depune amendamente va fi o mai mare flexibilitate și uh, cred că poate fi interesant pentru că va fi o contribuție foarte utilă uh, care va completa ceea ce va prezenta Federica Mogherini și uh, ceea ce vor, adapta de, vor adopta deci statele membre din Consiliu. Și în acest sens aș vrea să mă refer mai specific la mai multe elemente. În ceea ce privește instrumentele uh, PESC și PESA, instrumente pe care le avem, care nu au fost folosite suficient, nu au fost folosite deloc sau au fost folosite, uh, dar ar fi putut fi folosite mai bine. Mă gândesc la toate informațiile pe care le avem uh, la Comisia Sede, care ar putea să fie foarte utile, mai ales în ceea ce privește finanțarea politicii uh, de securitate și apărare. În legătură cu alineatul 2, uh, îmi place modul în care Sandra subliniază noile provocări cu care ne confruntăm. În domeniul uh, intereselor, cred că am putea să, ne, să fim mai specifici, să afirmăm aceste interese și să ne exprimăm la modul mai clar. Și în ceea ce privește obiectivele, am putea, de asemenea, să susținem un text mai concret pentru instrumentele noastre. În ceea ce privește colaborarea UE-NATO, cred că s-ar putea să fie necesară găsirea unui echilibru. Încă eu cred că e o șansă pentru noi să investim în relația cu NATO, să Uh, articulăm această relație, pentru că sunt domenii unde NATO nu dorește să intervină și noi totuși trebuie să ne consolidăm securitatea și apărarea. Poate că trebuie să avem un limbaj mai specific și de asemenea să ne gândim și la aspectele interne. Să vedem de ce am ajuns unde am ajuns. De ce avem uh, mii de euro, tineri europeni care simt că n-au nicio șansă și care sunt recrutați de teroriști. Trebuie să aibă legătură și cu politicile stupide pe care le-am adoptat noi pentru a combate șomajul, inegalitățile, discriminările. Și nu cred că trebuie să trecem cu vedere acest lucru dacă ne gândim la o strategie globală pentru acțiunea globală a Uniunii Europene. În ceea ce privește vecinătatea noastră, nu putem menționa doar criza migrației. Să nu uităm că suntem confruntați cu cea mai mare criză a refugiaților de la al doilea război mondial încoace. Și avem mai mult decât obligații morale față de refugiați. Avem obligații juridice. Și uh, acestea nu trebuie să fie subsumate uh, termenului de migrație. Apoi, Uniunea Europeană într-o lume multiplă, un actor mai puternic care să lucreze pentru a obține o guvernanță globală. Va fi necesar să abordăm uh, Consiliul de Securitate și rolul nostru la Consiliul de Securitate. Și cred că trebuie să ne exprimăm mai specific, pentru că acest lucru ar putea relevant, date fiind posibilitățile, de posibilitatea pe care noi nu ne-o dorim, de Brexit. Eu cred că aceasta trebuie să fie o șansă să abordăm problema Consiliului de Securitate. Este un lucru care chiar împiedică Europa să își spună cuvântul în guvernanța globală. Și ar putea să fie un lucru care să facă mai eficace Consiliul de Securitate al ONU, pentru că dacă vrem să declanșăm reforma acestui organ, am face-o ca să îl facem să fie mai eficient și știm cu toții ce probleme am avut în vecinătatea noastră din cauza ineficienței Consiliului de Securitate. În uh, fine, aș vrea să spun că trebuie să uh, mai analizăm și propriile noastre probleme. Probleme sistemice. Și cred că trebuie să abordăm și rolul nostru de a, uh, în ceea ce privește susținerea corupției în lume, pentru că nu avem control în sistemul nostru financiar. Nu e doar o problemă uh, europeană, dar este și o problemă europeană. Și trebuie să o punem uh, în discuție pentru că are legătură cu guvernanța globală. Și multe din problemele care susțin crearea de crize în unele state, în alte state, ajung până la urmă la noi la ușă. În ceea ce privește vecinătatea, aș spune că sigur că avem obligații specifice față de zona de vecinătate. Dar cred că ar trebui să punem accentul um, pe uh, criterii, așa cum sunt criteriile de la Copenhaga. Chiar dacă vom uh, realiza extinderea sau nu, pentru că e cu două tăișuri, depinde și de parteneri. Dar promovarea criteriilor în sine e un lucru care are legătură cu valorile noastre și avem nevoie de aceste condiții pentru o zonă uh, vecină mai sigură și o lume mai sigură. Și uh, ținând cont de toate acestea, mă bucur să lucrez cu Sandra și cu ceilalți colegi și consider că avem o, o bază foarte bună de uh, pornire pentru textul care va fi adoptat de Parlament. Mulțumesc! Mulțumesc. Îi dau cuvântul doamnei Alio Marie. Mulțumesc, domnule președinte, și eu, la rândul meu, aș dori să o felicit pe Sandra pentru munca sa. Am uh, colaborat și eu cu ea la începutul acestui raport și nu am multe informații tehnice, uh, dar cred că acest raport uh, pune două feluri de întrebări. Europa este o putere, mai mult decât economică, este o putere geostrategică, ceea ce se desparte în două subchestiuni. Vrea Europa să uh, se înarmeze ca să fie capabilă să-și apere teritoriul, care poate fi definit mai mult, mai ales uh, dată fiind integrarea noilor state, dar să-și apere, cum spuneam, teritoriul, să-și apere cetățenii și să-și apere interesele. Uh, sigur, interesele economice, dar mai mult decât atât, interesele de mediu, interesele culturale, interesele de securitate. Mai mult decât atât, Europa se simte vizată de ce se întâmplă dincolo de teritoriul său și de cetățenii săi se simte Europa vizată, consideră că are o responsabilitate în uh, marele echilibru mondial, în dezvoltarea statelor, în domeniul justiției, în uh, extinderea drepturilor omului, așa cum uh, le privim noi. Europa se simte vizată de pace în lume și vrea să fie la înălțime. Este o problemă de voință politică și este și o problemă de uh, mijloace, dacă vrem să acționăm. Și din această perspectivă aș avea o mică nuanță de vocabular uh, de sugerat Sandrei în legătură cu relația cu NATO. Nu trebuie doar să fim complementari cu NATO. Haideți să ne amintim că suntem un pilon al NATO. Suntem primul uh, contribuitor pe plan militar ca număr de trupe trimise pentru operațiunile NATO. Suntem primul contribuitor financiar. Deci noi suntem NATO. Dar în același timp suntem un pilon și trebuie să ne dăm seama dacă în această calitate putem să întreprindem acțiuni specifice. Eu cred că da. Aceste acțiuni specifice pot fi complementare față de acțiunile NATO, pot să ajute NATO. Dar cred că trebuie și să ne amintim uh, care e rolul nostru, locul nostru în cadrul NATO. Apoi, dincolo de voința politică, dacă tot vorbim de uh, fonduri, trebuie să știm dacă suntem gata să alocăm sumele necesare, sumele necesare pentru apărare în general, pentru că, într-adevăr, sunt noi forme de atac al suveranității noastre sau al funcționării statelor noastre ne vom aloca fondurile financiare și metodele structurale necesare pentru a avea o apărare funcțională europeană, pentru că dacă ne dorim acest lucru, trebuie să și putem anticipa crizele și să punem în aplicare ceea ce predicăm. Cred că acestea sunt principalele teme din raportul Sandrei și cred că sunt întrebări pe care noi trebuie să ni le punem în permanență și să le punem și partenerilor noștri. Mulțumesc, doamnă Aliu Marie, doamna Lusing. Aș dori să vorbesc limba germană, vă rog să vă puneți căștile. Mulțumesc, doamnă Calniete, pentru proiectul de raport. Aș dori de la bun început să vă mulțumesc și eu pentru că ați uh, subliniat controlul parlamentar, care este întotdeauna important și întotdeauna neglijat, și de asemenea colaborarea necesară între Parlamentele Naționale și Parlamentul European. Și ați dedicat acestui subiect un alineat întreg din textul dumneavoastră. Noi, grupul GUE-NGL, susținem uh, introducerea controlului parlamentar în general în politicile UE și în politica externă în special dar controlul nu trebuie să se limiteze la uh, prescriptive, ci cred că Parlamentul trebuie implicat concret. De aceea, când văd că cereți o uh, diplomație multilaterală bazată pe includere, cum faceți la alineatul 10, și când văd că cereți reguli pentru uh, ordine mondială, vă susțin foarte puternic. Dar această uh, democrație trebuie să fie realmente inclusivă, iar uh, regulile privind ordinea mondială, uh, cum ar fi Carta ONU și Adunarea Generală, aceste reguli trebuie să fie obligatorii pentru toată lumea. În legătură cu celelalte puncte din raport, cred că nu veți fi surprinsă. Avem diferențe de opinii și noi considerăm că accentele ar trebui puse altfel. Noi suntem împotriva unei militarizări uh, și unei înarmări suplimentare a Uniunii Europene. Și aici intră și colaborarea și implicarea în NATO. Nouă ni se pare că acesta este un joc cu focul, mai ales în ceea ce privește activitățile externe ale NATO. Acest obiectiv de 2% cheltuieli pentru apărare este o idee pe care o respingem și de asemenea și ideea de a se uh, crește finanțarea pentru cercetare în domeniul înarmării. Mi se pare greșită această abordare, mai ales acum când nu sunt suficienți bani pentru combaterea sărăciei, și pentru măsuri sociale și când uh, inechitățile sociale cresc tot mai mult chiar în Uniunea Europeană. Doamnă Calniete, vă dau dreptate la alineatul 8 când, spuneți, când vorbiți despre mm, cooperarea cu vecinii și când spuneți că aceasta trebuie restructurată pentru a se crea uh, pace și stabilitate dar cred că ar trebui să existe o nouă politică de vecinătate, o nouă concepție a politicii de vecinătate, care să susțină realmente dezvoltarea economică și socială și să se îndepărteze de tratatele de liber schimb neoliberale, care uh, au în vedere, de fapt, interesele economice ale anumitor uh, state de elită. Vecinătatea noastră nu trebuie să sufere din cauza jocurilor politice dintre UE și alte mari puteri. Doamna Gomes a vorbit despre importanța eliminării cauzelor conflictelor și importanța de a fi activ în acest sens. Mă, mă frapează la text faptul că uh, Uh, este foarte puțin menționată relația cauză-efect în ceea ce privește conflictele în text. Nu se subliniază faptul că de multe ori politica europeană mai mult creează probleme decât să le rezolve, contribuie la crearea de probleme. Eu cred că abordarea de până acum a noastră în um, domeniul politicii externe a dăunat mai mult decât să facă bine. Mă gândesc la exportul de arme, am vorbit deja despre politica de acorduri de liber schimb. Vreau să vă spun la sfârșit că, per total, GUE-NGL și cu mine suntem de părere că Uniunea Europeană trebuie să fie mai mult un uh, intermediar, un actor civil și să nu o apuce pe calea unei politici externe intervenționiste. În cele din urmă, Date fiind aceste orientări generale, nu putem vota pentru acest raport momentan și vom depune amendamente și, dacă va fi cazul, uh, la vot vom vota împotrivă și vom depune și o rezoluție alternativă, dacă va fi cazul. Mulțumesc, doamnă Lösing. Domnul Mian Mon. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să o felicit pe Sandra Caliete pentru raportul său. Știm că este un subiect foarte important și mi se pare că vine la fix. Mai ales uh, dacă dorim uh, aici să facem auzită vocea Parlamentului în raportul pe care îl pregătește doamna Mogherini pentru Consiliul European din uh, iunie. Acest raport are un obiectiv foarte ambițios, chiar mai ambițios decât um, limitele uh, care se impun de obicei când se redactează un raport. Deci cred că Sandra Calniete a creat o um, ierarhie clară a ideilor, dat fiind uh, și dimensiunea raportului, e o adevărată enciclopedie. Deci va trebui să alegem clar prioritățile și înțeleg și ea a optat pentru apărare în principal. Însă dimensiunea externă a Uniunii Europene merge mult dincolo de apărare și poate că tocmai la capitolul apărare avem un deficit. Înțeleg uh, că, dată fiind amenințarea ISIS, dată fiind situația din Siria, dată fiind uh, uh, activitatea Rusiei în Ucraina și așa mai departe, înțeleg că apărarea și protecția cetățenilor au fost uh, subliniate în acest raport. Dar trebuie să fim conștienți de faptul că Uniunea Europeană nu este o alianță militară. Nu e ușor, într-adevăr, să găsești un echilibru. Dacă ne uităm la articolul 3.5 din uh, Tratatul Uniunii Europene, acolo unde se vorbește despre obiectivele Uniunii Europene uh, pe plan extern, acolo nu se vorbește doar despre protecția uh, cetățenilor europene, așa cum spune Sandra Calniete. Se menționează și valori, principii, drepturi ale omului, comerț, combaterea anumitor fenomene, Așadar, acest raport nu trebuie să creeze sentimentul uh, că ar fi un uh, raport dezechilibrat care pune accentul pe apărare, chiar dacă prioritățile trebuie clarificate, sunt de acord. Sunt de acord și că pentru a fi un actor mondial e important să fim prezenți la nivel regional. Așadar, va trebui să acționăm cu prioritate la nivel regional în statele vecine cu Uniunea Europeană. Este de la sine înțeles. Eu am convingerea că Uniunea Europeană ar trebui să fie un actor global. Există, există state UE care sunt membre în Consiliul de Securitate la ONU, altele nu, însă au cu toate, astea, cu toate acestea o istorie mondială. Mă gândesc la Spania, țara mea, producția noastră este legată de America Latină. Mă gândesc și la Portugalia, care îi prezentă și în Africa și în America Latină. Deci Uniunea Europeană, în acțiunea sa, nu se poate limita la, uh, doar la uh, acțiunile de, din vecinătate, pentru că depindem și de comerțul exterior, într-o foarte mare măsură. Și de asemenea, uh, trebuie să avem și o viziune asupra materiilor prime din lume, pentru că toată lumea trebuie să ne intereseze, trebuie să avem o politică externă ambițioasă și globală. Eu înțeleg, înțeleg că toate aceste aspecte economice poate nu-și găsesc locul în acest raport și înțeleg și că doamna Caliete a trebuit să facă anumite alegeri. Dar cred că acest raport este, de, care e de dreptul enciclopedic, nu reușește să rezume în câteva mii de caractere tot ce trebuie, așa cum impun uh, regulamentele Parlamentului. Am să depun și eu un mic amendament ca să permit să extind puțin sfera de acoperire a acestui raport. Dar este imposibil acest obiectiv pentru că când ai atât de puțin spațiu la dispoziție pentru un subiect atât de vast, uh, e foarte greu, pentru că nu vorbim doar de dimensiunea regională, nu vorbim doar de apărare, trebuie să vorbim și de economie, de drepturile omului, de comerț, de politica economică, e greu să treci totul în text, dar eu vreau să o felicit pe doamna Caliete pentru munca sa și să uh, îi mulțumesc și am să încerc să fac o mică adăugire printr-un amendament. Mulțumesc foarte mult, cred că e păcat că un raport atât de important pentru care ne-am luptat uh, la biroul extins uh, și care a fost o inițiativă a comisiei noastre, este unul la care nu participă nici măcar un sfert din membrii care erau azi dimineață în sală. E un text foarte important și va reprezenta cadrul muncii noastre în următoarele luni. Eu, unul, cred că este important să subliniem în general rolul Uniunii Europene pentru că acesta este un lucru cheie și e clar că în uh, acțiunea externă trebuie să folosim instrumente cuprinzătoare, acolo unde aducem o plus valoare față de alte organizații internaționale. Trebuie să fie consolidate aceste acțiuni, mai ales în ceea ce privește uh, includerea politică și socială, eradicarea sărăciei și uh, sporirea reformelor din sectorul securității controlul frontierelor, combaterea uh, traficanților de droguri, de, a contrabandiștilor, a traficanților de persoane, combaterea sărăciei, dezarmarea, deminarea, sunt tot atâtea activități la care cred că putem să avem o contribuție globală foarte puternică. Dragă Sandra, mulțumesc mult pentru raport, mulțumesc tuturor pentru contribuții și am să-ți dau acum cuvântul ca să finalizezi dezbaterii dezbaterea și apoi vom uh, spune care sunt termenele de punere a amendamentelor. Uh, uh, mulțumesc, mulțumesc tuturor care au împărtășit primele reacții vis-a-vis de acest uh, prim proiect de raport. Nu am să mă opresc la fiecare dintre ele. Uh, sunt binevenite amendamente și, cum vă spuneam, sunt deschisă vis-a-vis -vis de negocierile ulterioare și vreau să includem ceea ce putem face împreună și vreau de asemenea să găsim în final un document robust bine echilibrat. Știți cu toții că un document, un prim proiect de raport trebuie să se încadreze într-un număr limitat de caractere. Eu cred acum că împreună putem acoperi ceea ce considerați și dumneavoastră că lipsește din acest raport. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc, Sandra, pentru cei dintre dumneavoastră care sunt aici. Termenul de depunere a amendamentelor este 27 februarie, mai puțin de o săptămână așadar de astăzi. Votul va avea loc pe 15 martie aici în comisie și în plenară probabil va intra în aprilie. Mulțumesc pentru faptul că am reușit să ne încadrăm în textul alocat reuniunii noastre astăzi. Ne revedem data viitoare.